possiamo prendere posto. Bună ziua, haideți să luăm loc, vă rog. Avem o oră la dispoziție înainte de vot. Așadar, putem să începem punctul 14 de pe ordinea de zi, infrastru- infrastructura energetică pentru sistemele transeuropene, raportor domnul Antonio Fernando Correa de Campos, care a cerut să ia cuvântul. Bună ziua tuturor, tuturor. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, da, de asemenea și comisiei. Mulțumesc pentru loc, munca depusă, pentru cooperare și mulțumesc și Consiliului care ne-a permis să participăm la Consiliul Informal al Ministrilor de Responsabil cu energia de săptămâna trecută de la Copenhaga. Avem nevoie de acțiune la nivel european în domeniul politicii energetice. Trebuie să deschidem piața mai mult decât acum pentru cele trei obiective energetice. Securitatea furnizării, promovarea competitivității, reducând costurile pentru cetățeni și pentru industrie și promovarea durabilității energetice și promovarea surselor de energie regenerabile. Orientarea generală este următoare. Putem fi de acord cu propunerea Comisiei Europene pentru că ni se pare că merge în sensul cel bun, introduce o piață europeană a energiei, elimină obstacole care permit o infrastructură de a, de a lega statele membre, se susține ocuparea, creșterea și de aceea ar fi de dorit un acord cu Consiliul în prima lectură. De aceea este, ar fi bine ca poziția Parlamentului să fie una comună. Care sunt uh, ideile principale din amendamentele depuse? Sunt cele care susțin rețelele europene. Este vorba de promovarea unei cooperări mai bune între operatorii de rețele pentru a concretiza obiectivele propuse. În selecția proiectelor de interes comun, am lărgit componența grupurilor regionale pentru a-i include pe promotorii de proiecte și pe uh, responsabilii cu depozitarea pentru a conecta rețelele. Bineînțeles că puterile aparțin Comisiei și statelor membre. Am propus o consolidare de rol a uh, CER și Asta pentru a garanta eficiența investițiilor, o abordare de jos în sus, cu o perspectivă de sus în jos europeană. Decizia finală în legătură cu proiectele rămâne la latitudinea comisiei. Nu se pleacă de la o dată fixă și de la data de intrare în vigoare a regulamentului pentru a echilibra urgențele, pentru a promova investiția în creștere și pentru a păstra transparența procesului. Criteriile de selecție sunt focalizate pe insularitatea energetică, așa numitele insule energetice, este nevoie de obiectivitate în selecționarea proiectelor, dar de asemenea trebuie analizat, uh, trebuie făcută o analiză cost-beneficii. De asemenea, sunt, există mecanismele deja folosite în trecut care favorizează proiectele comune energetice față de proiectele regionale. De asemenea, se cere un, o agenție unică, One Stop Shop, cu o limită de 3 ani pentru înființarea acesteia. Dacă această cerință nu va putea fi respectată, am introdus stimulente pentru autoritatea unică pentru statele competente, prime pentru bune practici, pentru proiectele care au loc în statele membre corespunzătoare. În ceea ce privește statele membre, încurajăm cooperarea între operatorii din diversele state membre, prin consorții, de exemplu. Uh, avem acești first movers, um, companiile inițiale, îi încurajăm companiile să acționeze în primul rând în loc de a le penaliza dacă inițiativele în loc de a penaliza pe cei care așteaptă intrarea în vigoare a regulamentului. După cum știți, vrem să susținem proiectele pentru a le implementa în timp util termenele pentru proiecte cu statele terțe. Sunt susținute pentru coordonare. Avem așadar nevoie de o coordonare a sistemelor operaționale cu obiectivul de a garanta securitatea rețelelor pentru a evita posibilitatea unor pane de, pene de curent și pentru a obține date de, care vor permite optimizarea infrastructurilor și informații în legătură cu elementele care nu funcționează bine. Și v-aș ruga Uh, și pentru a stimula pe cei care au lucrat pe aceste asemenea propuneri în trecut. Nu. Ne concentrăm pe proiectele care nu sunt viabile din punct de vedere comercial. Propunerea propune o serie de măsuri importante, dar lipsește bunăvoință din partea statelor membre pentru a implementa proiectele respective, respectând mecanismele de construcție. În acest sens, trebuie ca statele membre să meargă în sensul obiectivelor energetice fixate. Statele acționează însă foarte lent. Bineînțeles că statele membre încearcă să își păstreze puterile și să dilueze uh, măsurile din propunerea actuală. Parlamentul European trebuie să facă un front unit apărând și consolidând propunerea Comisiei pentru a crea o piață energetică europeană cu propuneri necesare pentru ca rezultatele să poată fi văzute peste tot în Europa și nu doar în regiunile unde există un consens pentru dezvoltarea rețelelor. Încă o dată mulțumesc raportorilor din umbră care au luat cuvântul în timpul dezbaterilor. Vom continua discuțiile și mulțumesc și administratorilor pentru ajutor și colaborare. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul raportorilor din umbră și dăm cuvântul colegului sau Dargas. Mulțumesc, domn, doamnă președinte. În primul rând, îl felicit pe raportor pentru raportul său ambițios. Chiar eu, ca și eh, domnul raportor, și tocmai așa prezentat opinia generală în legătură cu acest regulament al Comisiei ca fiind oportună și bine redactată. Așadar, din nou îl felicit pe raportor că a avut curajul să îmbunătățească destul de ambițios propunerea și, în general, din nou susțin liniile principale, strategiile principale, principale și abordarea de a consolida poziția comunitară într-un regulament atât de important. Nu voi repeta sau nu voi intra în concurență, nu voi completa cu mai multe detalii în legătură cu amendamentele propuse. Sunt multe amendamente și, în general, spun doar că susțin linia generală a raportorului. Aș pune accentul însă pe cele câteva puncte care ar trebui și vor fi discutate în viitor atunci când vom căuta un compromis între noi în Parlament și mă aștept să avem multe discuții între noi și Consiliu. În primul rând, problemele nu sunt strategice sau generale există un consens în legătură cu abordarea generală. Însă aici voi vorbi despre detalii. Identificarea proiectelor de interes comun. Procesul de selecție a acestor pro- proiecte. Poate raportorul dorește să re să facă o redactare suplimentară a acestei proceduri. Susțin câteva abordări, însă Există aici câteva diferențe de opinie între noi în legătură cu câteva detalii importante. De exemplu, eu consider că în acest regulament avem o procedură de, a, de identificare a, proce, a proiectelor de interes comun este vorba de un proces de selecție și nu se face un top, nu se face o diferențiere între proiectele deja selectate. Există anumite sugestii în unele amendamente care îndeamnă sau duc cu gândul la o grupare calitativă, gruparea proiectelor pe regiune, pe comisie. Nu susțin o asemenea abordare. Cred că ar trebui să păstrăm propunerea comisiei și să păstrăm doar un proces de selecție. Bineînțeles, putem să mai discutăm formularea acestei proceduri pentru a fi cât mai corectă. Mai există câteva aspecte pe care eu nu le pot susține. Pot părea aspecte de redactare, însă există câteva idei totuși. Dacă se menționează obiective de energie și climatice în alt loc, în afara considerentelor sau dacă nu se fac uh, mențiuni doar generale cu care toată lumea este de acord, obiectivele 2020 și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă aceeași formulare se include în procesul de selecție a proiectelor, acest lucru poate să fie prost interpretat. Nu putem abord- aplica o asemenea abordare pentru că întreaba, întreaga strategie, de fapt, privește eficiența energetică și schimbarea climatică. Eu cred că ar, ar trebui să evităm o asemenea mențiuni la nivel atât de detaliat, la nivelul proiectelor. De asemenea, poate ultimul punct uh, se referă la formarea grupurilor regionale sau definirea grupurilor regionale. Mi se pare un lucru foarte important trebuie să fim precauți în încercarea de a extinde aceste grupuri regionale, pentru că poate putem da sugestii regula, în regulament sau poate ar trebui să redactăm alte documente de reglementare. O participare mai largă a producătorilor, a utilizatorilor, pentru ca procesul să fie mai transparent, pentru a exista o consultare publică Eu cred așadar că ar trebui să ne limităm la propunerea comisiei, la punctul acesta. Mulțumesc, vă rog însă să respectați timpul de vorbire, pentru că altfel nu vom putea să respectăm calendarul. Are cuvântul doamna Vălean. Uh, yes, thank you, Chair. Uh, I'd like to congratulate the rapporteur. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Felicit pe raportul de campus pe care, <clears throat> care a făcut o treabă extraordinară și susținem și noi toate demersurile care vin să întărească infrastructura. Uh, ca raportor de din umbră pentru ALDE și ca raportor pentru uh, facilitatea Connecting Europe, îmi dau seama că suntem confruntați cu o mașinărie gigantică a UE pentru uh, sectorul energetic, uh, instrumentul acesta va fi unul revoluționar. Din punct de vedere administrativ, din punct de vedere financiar, uh, comportă foarte multe provocări pentru actorii vizați. Mai întâi trebuie să preîntâmpinăm o competiție distorsionată între sectoarele privat și public, în special în sectoarele telecomunicațiilor și energetic Trebuie să uh, evaluăm proiectele sub raportul contribuției lor la realizarea pieței unice și la uh, uh, și trebuie să ne asigurăm că proiecte care nu, nu sunt viabile nu vor primi susținere. Coridoarele de transport nu există singure, ci fac parte din infrastructuri naționale de dezvoltare. De aceea, perioada de aprobare a proiectelor ni se pare foarte ambițioasă și este foarte important ca aceste termene să poată fi respectate. Poate că ar trebui amendat unul dintre considerente pentru a evidenția acest lucru. Procesul de selecție a proiectelor de interes comun este unul din principalele subiecte ale acestei dezbateri. Salut faptul că raportorul a dezgropat această problemă a procesului până acum foarte rigid de selecționare a proiectelor de interes comun. Avem nevoie de mai multă transparență și mai multă eficacitate în aceste procese. Din păcate, însă, um, este dificil să ai o viziune globală asupra tuturor proiectelor. Uh, promotorii uh, proiectelor trebuie să uh, primească însă competențe la nivel regional privind coordonarea acestor proiecte pentru că au experiență în acest domeniu. De exemplu, Uh, deocamdată nu, uh, nu există posibilitatea promovării unui proiect exclusiv uh, privat dacă el vizează infrastructurile de transport a energiei, fără participarea organismelor de reglementare naționale. Și atunci, cum put, po, uh, ne întrebăm și cum uh, va funcționa procesul decizional, uh, cum se vor lua deciziile la concret. Trebuie ca aici să ne mai lămurim. O altă chestiune privește elaborarea listelor proiectelor de interes comun care trebuie să spargă un cerc vicios care se constituie din cerințe foarte mari pentru eligibilitate și termene foarte scurte de aprobare. Deci, sigur, această propunere încă nu este adoptată și poate că ar trebui să introducem niște perioade de tranziție, de tranziție până la implementarea Uh, deplină pentru a uh, oferi și unor uh, actori care poate nu vor mai fi eligibili posibilitatea de a se ajusta în timp. Și în ce privește rețelele de energie, atât transportul cât și stocarea de energie trebuie să fie luate în considerare. Mai am și alte observații, dar mă opresc aici, doamnă președinte, și vă mulțumesc. Grazie, Mr. Jadot. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru calitatea raportului său și pentru cooperarea excelentă cu raportorii din umbră. Multe lucruri bune apar în acest raport, din punctul nostru de vedere, mai ales faptul că s-a insistat asupra celor rețele inteligente și a nivelurilor de uh, distribuție, poate mai puțin uh, chestiunea autostrăzilor, dar asta arată cât de importantă este până la urmă eficiența energetică. De asemenea, sprijinim raportul în ceea ce privește uh, consolidarea CERN. Iată propuneri interesante în acest sens pentru a da mai mult avânt perspectivelor europene în materie. O al treia observație la care ținem. În primul rând, infrastructurile pentru electricitate. Trebuie să fim siguri că raportul de forțe este două treime electricitate și numai o treime gaze naturale. Deci electricitatea, curentul electric este extrem de important în acest sens. Iată de ce, într-un anumit fel, faptul că textul conține anumite trimiteri sunt până la urmă, acest lucru este cumva inutil, pentru că textul nostru trebuie să răspundă la trei obiective. Integrarea energiilor regenerabile, piața internă a energiei și siguranța sau securitatea aprovizionării. Chestiunea CCS nu răspunde la niciuna dintre aceste întrebări și oricum în perspectiva anului 2020, până atunci um, nici nu vor rezista proiecte comerciale viabile. Deocamdată suntem în perioadă de test și nu văd de ce ar trebui să ne dispersăm și să uh, dăm o parte din bani pentru acest proiect. Apoi, problema transparenței. Uh, selecție acestor proiecte de interes comun. Noi ne-am dorit ca grupurile regionale să fie cumva cuprinse aici și, cum a spus doamna Valean, este foarte important ca ele să fie implicate, antrenate aici. Deci, grupurile regionale, asta înseamnă consumatorii, bineînțeles, dar și grupuri și entități care la un moment dat oricum vor apărea în acest proces. Așadar, dacă dorim ca lucrurile să se meargă repede cu aceste infrastructuri, trebuie să integrăm și să antrenăm cât mai repede posibil toate părțile interesate într-un mod cât se poate de transparent și ca aceste proiecte să fie acceptate așa cum trebuie de către cetățeni. Și asta mai înseamnă și metodologia și calculul cost-beneficiu, analiza cost-beneficiu. Cred că în cadrul acestei analize Uh, chiar și dacă integrăm uh, termenul lung, nu putem să lucrăm pe o foaie de drum până în 2050 și în lumina strategiei 2020 să nu integrăm toate aceste obiective energetice pe care și le fixează Europa. În sfârșit, nu e bine să opunem mediul infrastructurilor și nici să opunem participarea publicului nevoii de eficiență. E bine să echilibrăm mai mult, bineînțeles, analiza de mediu și de impact asupra mediului uh, într-un mod coerent, mai ales în ce privește termenele. Uh, acei trei ani care ni se propun aici, mi se pare un termen contraproductiv până la urmă urmă. Dar uh, dacă nu ne mișcăm suficient de repede, nici în acești trei ani, oricum pierdem un timp prețios pentru niște proiecte care oricum trebuie să fie puse pe picioare. Vă mulțumesc. Grazie. Dăm la parola colega Souza Wagner. Mulțumesc că are cuvântul domnul Svoboda. Gracias, señora. <clears throat> Yo también quisiera unirme. Colegul Souza Wagner. Ce Mulțumesc, doamnă președinte asemenea colegilor antivorbitori. Uh, vreau și eu să mă alătur acelor, grupului celor care uh, i-au adresat felicitări uh, colegului nostru raportor. A prestat o muncă excelentă și a ținut cont de toate sugestiile și comentariile raportorilor din umbră. Vreau să reamintesc și să evidențiez totuși câteva dintre aspectele uh, din acest raport care mi se par uh, mie uh, foarte importante. Mai întâi, trebuie să consolidăm proiectarea, planificarea măsurilor la nivel european. Avem câteva deficiențe în planificarea uh, infrastructurii, uh, deficiențe și probleme care ne-au costat mult până acum și uh, lucruri pe care trebuie să le evităm pe viitor. De aceea trebuie să ieșim din matricea aceasta a proiectării acestei rețele la nivel național și trebuie să trecem dincolo de frontierele statelor membre în planificarea infrastructurii. Deci trebuie să uh, ne îngrijim ca participarea uh, instituțiilor europene, în special participarea Comisiei Europene, să fie consolidată. În ce privește grupurile regionale, uh, mai sunt unele lucruri care nu sunt tranșate suficient de clar și anume, aspectele procedurale nu sunt clare. După, care, după ce reguli ar urma să uh, uh, lucreze aceste grupuri regionale, care este procesul decizional care uh, va guverna aceste activități în plan regional? Trebuie ca aceste lucruri să fie clarificate, pentru că mie unu, nu mi se pare că ar fi prea uh, clare. Nu în ultimul rând, uh, consider că acele infrastructuri care nu sunt uh, conectate, inter, uh, conectate uh, cu caracter transfrontalier la alte elemente de infrastructură, să fie și ele incluse în domeniul de aplicare al regulamentului, pentru că așa avem șansa un, de a realiza o mai mare eficientizare a rețelelor. Deci, dacă devin eligibile și proiecte naționale pe lângă cele cu caracter transfrontalier, uh, putem uh, totuși să câștigăm uh, unele proiecte care ar putea fi totuși relevante. În al cincilea rând, trebuie să realizăm o coerență între politicile sectoriale care vizează sectorul energetic și celelalte politici generale și sectoriale pentru că, uh, așa cum a spus și alți uh, colegi, uh, această coerență este esențială. Trebuie să existe coerență cu politicile în domeniul transporturilor, protecției mediului, combaterea modificărilor climatice, sectorului politicilor energetice generale. Asta dacă, într-adevăr, vrem să avem o abordare globală în care să ne realizăm obiectivele europene. Este foarte important să arătăm că cea mai bună infrastructură este cea de care nici măcar nu ai nevoie. Deci, avem nevoie de eficiență energetică cât se poate de mare. În încheiere, doamnă președinte, vreau să vă spun că în ce privește uh, proiectele de, uh, procesele de, procedurile de aprobare, uh, cred că putem încerca cel puțin să reducem termenul uh, de 3 ani propus la unul de 2 ani. Și să nu uităm că trebuie să uh, includem și o cooptare a, o consultare a cetățenilor în aceste chestiuni. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Uh, și eu mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor. Este un raport care a reușit să îmbunătățească mult propunerea Comisiei, de altfel destul de echilibrată. Am trei observații pe care le vreau să le fac, o, două mai subcinte și una mai eh, elaborată. În primul rând, sunt de acord cu raportorul în, eh, când acesta zice că trebuie să exploatăm ca un prim pas, ca un pas zero, mai bine infrastructura existentă înainte de a crea noi elemente de infrastructură. Eh, de exemplu, prin implementarea regulamentului s-ar putea uh, crea uh, uh, o eficientizare a rețelelor de vreme ce acestea devin interconectate, rețelelor naționale, înainte de a investi sau a cheltui bani mulți pentru noi elemente de infrastructură. Asta îndeoseb în contextul în care Uniunea Europeană se află totuși într-o situație de criză. A doua observație. Um, susțin abordarea Comisiei reluată și de raportor că trebuie să existe un singur punct de vedere, cel al balanțelei costuri-beneficii în uh, selectarea uh, proiectelor. Deci trebuie ca prioritare să devină acele uh, investiții care, la nivel european, întâlnesc un clar consens în ce privește eficiența și oportunitatea lor. A treia observație Eh, sigur că dracul se ascunde întotdeauna detaliu și nu este diferit nici în, acest, în cazul acestui raport. Eu consider că problema principală a acestui raport este că eh, există o relație dificilă între planul de acțiune pe 10 ani și aceste eh, programe eh, regionale. Eh, este o relație destul de contradictorie. În punctul 3, eh, articolul 3, aliniatul 7, Comisia propune ca investițiile realizatele de grupurile regionale și care sunt considerate a avea statut special la nivel european să fie incluse mai târziu în planul de acțiune pe 10 ani. Însă, mai încolo, într-un alt loc, se spune exact contrarul. Și anume că doar acele investiții pot uh, avea un statut uh, special european care au făcut parte deja din uh, programul, uh, care au fost incluse în programul de acțiune pe 10 ani. E, eu uh, cred că ar fi bine uh, să lămurim această contradicție din uh, dispozitivul propunerii. Um, Raportul încearcă să deslușească lucrurile. Uh, într-o primă versiune, de altfel, a propunerii, uh, această contradicție nu a existat. Uh, însă a apărut în momentul în care s-a introdus elementul analizei cost-beneficiu pentru toate aceste proiecte. Pe de altă parte, atunci uh, se pune problema dacă uh, grupurile regionale uh, se pot ocupa într-adevăr doar de selectarea unor proiecte cu statut special care sunt incluse deja oricum în proiectul de, în programul de lucru de 10 ani. Deci, eu sugerez ca împreună cu Comisia și cu raportorul să clarificăm aceste contradicții și să propunem amendamente în consecință. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, doamna Van Bremt. Thank you, voorzitter. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi mă alătur și, celor care, și eu celor care îl felicită pe raportor și îmi permit să fac și câteva uh, completări. Tema este foarte importantă. Încercăm, în sfârșit, uh, la nivel european, să structurăm o politică energetică uh, comunitară. Asta e bine. în politica energetică, uh, statul întotdeauna ocupă un uh, loc important. E, uh, în raport european, instituțiile europene trebuie să-și asume această contribuție importantă. Indiferent de contribuția pieței și de configurarea prețurilor pentru consumatori, trebuie să nu trecem cu vederea rolul central al statului, respectiv al instituțiilor competente. Deci, să nu uităm că aici stabilim obiective de, te, pe termen lung, avem obiective formulate până în 2050, unde nu este vorba de independență energetică totală, ci este vorba mai degrabă de o trecere graduală spre energii regenerabile, pentru care însă avem nevoie de rețele funcționale. Comisia a vorbit despre 200 de miliarde plus 70 de miliarde eh, pentru infrastructura eh, gazelor. Eh, în Uh, ultimii ani observ un lobby foarte puternic pentru gaze naturale și n-am nimic împotriva uh, participării gazelor naturale la mixul nostru energetic, dar trebuie să ne concentrăm totuși mai mult pe curentul electric mai întâi. Și există proiecte și abordări care pe termen scurt nu sunt poate uh, rentabile, dar care într-o perspectivă până în 2030-2050 pot fi considerate rentabile. În același timp, uh, trebuie să ne gândim care sunt acele proiecte uh, europene de infrastructură care merită, într-adevăr, finanțarea noastră europeană. Numai că nu trebuie să uităm că uh, aprovizionarea cu energie va fi dependentă și de proiecte locale, în special în ce privește distribuția energiei obținute din resurse regenerabile. Um, Sper că uh, acest lucru nu va fi trecut cu vederea în uh, demersurile următoare. Oricum, felicit raportorul. Sí, eh, Doamna Del Castillo, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte și alți colegi cu siguranță vor face comentarii, așa cum am și auzit de aici, deja aici, și care vor felicita, cum fac și eu, raportorul pentru un text deosebit de echilibrat. Un uh, document uh, marcat de profesionalism. Deci, încă o dată, felicitări. M-aș opri asupra trei aspecte care mi se par demne de menționat cât mai succint posibil, bineînțeles, în timpul acestei ședințe. Uh, dincolo de ce am spus deja, vreau să felicit raportorul și pentru amendamentele pe care le-a adus 63, 13, 132, deci repet oratora, 63, 3B, deci acel sistem de benchmarking pentru costurile de investiții este o idee bună. E vorba aici de costurile transfrontaliere de interconectare. Bun, această idee mi se pare foarte, foarte bună, deoarece să zicem că între două țări care participă la uh, proiect există cu siguranță diferențe de, de, de tehnice de conectare și atunci este bine să încercăm să eliminăm aceste obstacole și pentru asta trebuie să putem să determinăm costurile aferente acestei uh, conexiuni transfrontaliere. Asta ne va permite să dezvoltăm mai multe proiecte și să rezolvăm cât mai multe probleme în acest sens. Apoi, ceva legat de grupurile generale regionale. Este foarte greu să vii cu o definiție clară, echilibrată a ce înseamnă aceste grupuri regionale. Însă e bine ca în acest cadru țările vizate de aceste grupuri regionale să poată să aibă o vizibilitate asupra proiectelor. Eu cred că ar trebui aici să mai lucrăm la echilibrul necesar, de exemplu, culoarul, coridorul nord-sud pentru energia electrică. Am putea eventual să-l suplimentăm cu că două sub coridoare, unul de la sud spre centru, nostru, sud-vest, și altul care merge spre vest. Să nu avem numai axa nord-sud sau sud-nord, care, bineînțeles că creează o anumită lentoare. Și cred că asta merită să fie explicat și prin amendamente și apoi rețelele inteligente. Avem nevoie de rețele bune, eficiente, de bună seamă. Tot felul de lucruri trebuie să fie luate în calcul aici. Comisia și-a făcut temele, vedem și raportul și cred că e bine să ne mai afinăm criteriile legate de aceste rețele inteligente, pentru că avem chiar un regulament în acest sens sau chiar ar trebui să avem unul, pentru că în lipsa acestuia toate aceste proiecte riscă să eșueze. Și deci nici piața uh, internă energiei nu se va uh, dezvolta așa cum dorim. Mulțumesc! Și eu uh, mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Mulțumesc pentru amendamentul 1, pentru că este absolut esențial să ne amintim în contextul acesta al eficienței energetice că acel obiectiv 20-20-20 este echivalent cu economisirea a 6 miliarde de euro pe an, bani pe care nu va trebui să-i cheltuim pe producerea și aprovizionarea cu energie. Iată de ce este important să investim în infrastructurile de energie. Sunt lucruri foarte importante, da? Și sunt bani care altfel ar merge la, în altă parte, deci mă bucur mult că avem acest prim amendament. Privitor la acel echilibru între electricitate, pe de-o parte, gaze naturale și așa mai departe, cred că avem nevoie de o viziune strategică orientată spre viitor. Ce înseamnă o economie fără emisii eh, de CO2? din ce în ce mai mult, vom avea o, energie, o uh, economie schimbată, modificată de noile evoluții. Înțeleg de ce am, put- am putea să avem două treimi electricitate. Pe de altă parte, nici această capturare și stocarea carbonului nu mi se pare o idee prost- proastă. Este uh, o soluție interesantă. Iată de ce uh, ne concentrăm asupra ei înainte de anul 2020 și sunt și proiecte care sunt desfășurate în acest sens, dar nu vom avea până în 2020 proiecte cu adevărat pe scară comercială, deci sunt mai mult teste și deci propunerea comisiei are valoarea sa. Apoi, în ceea ce privește procesul de consultări, e bine să fie neutru din punct de vedere tehnologic. Unul dintre motivele pentru care sunt întârzieri în aprobarea acestor proiecte de infrastructură uh, vizează tehnologiile. Și dacă suntem conștienți de aceste aspecte, atunci, și dacă explicăm mai bine proiectul, atunci poate să fie mai mult consens în jurul lui. E important să avem o viziune mai amplă când vorbim despre proiecte, pentru că, de exemplu, când vine vorba de ca, ca, cabluri îngropate sau împotrivă aeriene, uh, aceste elemente care la început sunt tehnice au un impact asupra prețului, asupra costului și atunci uh, și factorul tip este important putem să explicăm de ce uh, interconectarea rețelelor de regenerabile cu rețelele clasice este bine de făcut cât mai curând posibil și atunci putem să explicăm în cadrul analizei cost-beneficiu toate aceste lucruri. În orice caz, din punct de vedere tehnologic, trebuie să existe o abordare neutră și asta să se reflecte în procesul de consultări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vidal Cuadras. Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport al, raport al domnului Corea de Campos conține un principiu care poate fi împărtășit de toți membrii comisiei noastre, și anume o piață integrată a energiei în Europa este imposibil de realizat fără infrastructuri care să ne ajute să, într-adevăr, să punem pe picioare aceste rețele. Și iată, în acest sens, raportul colegului nostru, uh, vedem acest lucru foarte bine și vedem uh, că aceasta este viitorul Europei. Și cred că toate felicitările care au fost adresate sunt chiar bine meritate. Discutăm de ceva vreme de piața energiei, de piețele integrate, însă sunt și țări care sunt mai lente. Iar acest regulament ar putea să constituie un pas înainte. Așa cum ne dorim noi în această comisie. se abordează aspecte foarte interesante aici. De exemplu, dacă un stat membru se opune unui proiect de interes uh, uh, uh, major pe teritoriul său, ce înseamnă acest lucru? Asta este, este un obstacol uh, definitiv în calea acestui proiect, da sau nu? De asemenea, ar fi bine să avem indicatori care să ne permită să comparăm costurile interne de investiții propuse de diferiți investitori și diferitele state membre. Asta ar permite o transparență și o mai mare eficacitate, eficiență a achizițiilor publice, a ofertelor, ă, fără să scăpăm din vedere elemente importante. Privitor la grupurile regionale, acolo nu trebuie să uităm care sunt proiectele declarate de interes ă, UE Vă amintiți de rețel, rețeaua europeană pentru transporturi, TNT și așa mai departe. De asemenea, vreau să mai reamintesc un lucru. Se insistă pe acele fluxuri bidirecționale, pe bună dreptate, în raport, pentru că Asta este un lucru important pentru noi. Acest tip de infrastructuri sunt importante pentru piața integrată a energiei și este clar că trebuie să scăpăm o dată pentru una de acele insule energetice. Și, de asemenea, o ameliorare, o îmbunătățire care trebuie să aibă loc, anume pomparea hidraulică ca și metodă de stocare a curentului electric, să vedem în ce măsură putem să vorbim aici despre liberalizare sau nu. În orice caz, în general, sunt de acord cu cele spuse domnul Corea de Campos în raportul său și cred că acesta ne va ajuta să progresăm și să obținem obiectivele pe care cu toții le împărtășim. Mulțumesc, domnul Ramos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău, o reprezint pe doamna Teresa Rir, n-a putut să vină și de deci ce vorbesc în numele dânsei. În primul rând, dorim să exprimăm și noi sprijinul nostru pentru raportul domnului Corea de Campos. A făcut o treabă excelentă și asta spunem și noi. Apoi, în raportul de față, se pune accentul pe faptul că lipsa de infrastructuri între diferitele țări este o mare problemă. E vorba de frontiere, de obstacole în calea a aprovizionării cu energie și în calea constituirii, constituirii unei adevărate piețe energetice europene. În vremurile de criză pe care le traversăm în acest moment, nu e simplu nici pentru investitori Trebuie ca aceștia să-și facă un calcul în ceea ce privește eficiența acestor investiții. Pe de altă parte, fiecare contribuabil, fiecare consumator, la rândul lui, plătește pentru aceste investiții. Pe de o parte, se insistă asupra comparării costurilor. Este foarte bine și merită să fie aici aduse în discuție bunele practici. Asta nu ne va duce decât încă și mai multă transparență și o protecție sporită a intereselor sectorului industrial, energetic, dar și a consumatorilor. Un alt subiect asupra căruia uh, voi insista și cu asta termin. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acele coridoare electrice. În propunerea comisiei uh, s-ar putea ca asta să ducă la probleme legate de guvernanța acestor coridoare. Avem nevoie de ceva mai bun, mai adaptat, având în vedere și inițiativele regionale în materie, pentru că pe plan regional există suficientă experiență. În acest sens, vă mulțumesc. Domnul Tunmes. Mulțumesc. Mulțumesc eh, raportorului. Eu lucrez în momentul actual pe facilitatea Connecting Europe. Cred că în ceea ce privește sumele și prioritățile, prioritare sunt, reț- sunt rețelele de electricitate. Ar trebui să investim mai puțin în gaze naturale și mai mult în electricitate. În al doilea rând, un aspect pe care l-am descoperit acum 2-3 ani și, și anume cum tratăm proiectele de infrastructură care generează electricitate pe bază de cărbune, electricitate reimportată în piața europeană de electricitate. Ucraina, Rusia, Serbia – o serie de proiecte chiar în Tunisia, Italia, de producție de electricitate pe bază de cărbune cu un cablu. Uh, se solicită ca acest cablu să fie finanțat și susținut de Uniunea Europeană, care aduce electricitate care nu este supusă sistemului de comercializare a emisiilor și care uh, Uh, distorsionează piața pentru producătorii de electricitate autohtoni. Trebuie să fim foarte vigilenți pentru că aici riscăm să fie vorba de o cantitate de 10.000 de MW în plus pe piața europeană. Trebuie să lucrăm împreună asupra unei soluții în legătură cu acest tip de electricitate și, în ultimul rând, o întrebare pentru comisie. Dacă vrem să uh, favorizăm o interconectare europeană, putem să acceptăm un buget de compensare a uh, emisiilor, uh, a, a sistemului de com- comercializare a emisiilor, diferit de cel pe care îl avem astăzi. Mie mi se pare că există un anumit nivel de incompatibilitate, am redus bugetul în timp ce solicităm operatorilor rețelelor de electricitate din Europa să lucreze împreună. Cred că avem ocazia să introducem ideea în acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia. Vă mulțumesc și bună ziua tuturor! Mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor pe un, pentru un raport foarte bun. am ascultat și celelalte opinii care, pentru care mă bucur. Să, mă bucur că scopul proiectului este înțeles, este într-adevăr o propunere revoluționară prima dată avem o perspectivă europeană pentru infrastructurile de electricitate și de gaze naturale. În ceea ce privește domeniul de aplicare, este vorba de o serie de infrastructuri, cum ar fi conducte de transmitere, uh, stocare a gazului. Stocarea este o problemă mai sensibilă. Avem amendamentul 74 care poate trebuie examinat mai îndeaproape pentru că se vorbește acolo de distorsionarea pieței. Poate de asemenea CCS poate că ar exista un ceva de făcut în acest sens. Înțelegem că nu vom avea foarte multe asemenea proiecte în 2020. În ceea ce privește grupurile regionale, este important să atingem echilibrul între cei care participă la grupurile regionale. echilibru între autoritățile de reglementare și statele membre. În tratate, statele membre au drept de veto în legătură cu orice infrastructură de pe teritoriul național. Deci, în final, statele membre vor trebui să adopte orice proiect. Amendamentul 63 ar putea duce la o discuție interesantă cu statele membre, pentru că dacă statele membre nu acceptă o infrastructură și atunci permite, este foarte provocator să cer comisiei să continue cu proiectul respectiv. Însă trebuie să găsim echilibrul în identificarea acestui proiect de interes comun în interesul european. Suntem de acord că este nevoie să fim transparenți, avem nevoie de un proces de decizional clar și însă poate nu ar trebui să așteptăm foarte mult din partea ASER în lumina uh, punctului menționat și anume rolul statelor membre. Uh, se încearcă aici să se folosească foarte mult uh, ASER. Însă nu trebuie să dăm foarte multe În ceea ce privește analiza cost-beneficii, acestea, aceasta va fi foarte importantă. Este binevenită orice este binevenită orice idee pentru a ne asigura că procesul se, bazea, se bazează pe o analiză corespunzătoare. Amendamentul 56. Aici trebuie să vedem dacă merită efortul din partea comisiei. Com- comisia nu este complet convinsă în acest sens. De asemenea, ideea de a consolida schema de coordonare operațională, amendamentul 12 și 72, trebuie să avem o armonizare mult mai bună a sistemelor însă, din nou, trebuie să fim atenți să nu forțăm actorii într-un sistem care este constituit în acest moment pentru că procesul tocmai a început în primele două uh, săptămâni din februarie, proces care va fi condus de către actorii implicați. În concluzie, suntem mulțumiți de amendamentele depuse de către raportor și sunt sigur și de cei, ceilalți care vor depune amendamente, care vor merge în direcția pe care o dorim și anume crearea unei piețe europene unice unde, unde conexiunile servesc obiectivele de cele trei obiective fundamentale pe care vrem să le obținem cu infrastructura, uh, cu pachetul, uh, cu al treilea pachet pentru piața internă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul raportorul domnul Corea de Campos pentru a încheia dezbaterea. Madam Chairman, thank you. Can I... Mulțumesc, doamnă președinte pot să vă întreb în legătură cu cât timp am la dispoziție. 5 minute. E suficient. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorilor din, din umbră, colegilor, reprezentanților comisiei pentru recomandările excelente. Vă mulțumesc pentru cuvintele și felul în care ați abordat raportul meu, însă în special vă mulțumesc pentru sugestii. Voi răspunde în ordinea în care mi s-au pus întrebările. Pentru a-i răspunde domnului Sadergas, probabil v-am indus în eroare pentru că am vorbit de grupuri, clusters, însă nu este vorba de grupuri separate tematic. Este vorba de un element într-o listă verticală. Cred că această precizare este importantă. În ceea ce privește grupurile regionale, aici apare o dilemă. Domnul Saudarca dorește să revenim la textul comisiei pentru că există o dilemă între procesul de participare și eficiența procesului de decizie. Am primit foarte multe cereri, foarte multe presiuni din partea multor actori pentru a lărgi aceste grupuri regionale, însă cu cât le lărgim mai mult, cu atât este mai dificil, dificil să se ajungă la o soluție. Încă mai lucrăm pe, pe această temă și nu am ajuns la o formulare definitivă. Doamna Vălean estimează că trebuie să fim prudenți și că ar trebui să evităm dominanța anumitor actori. Suntem de acord. Însă nu trebuie să uităm că actorul principal, promotorul, este prin definiție un operator pe piață. Nu putem ignora aceste caracteristici. Comisia lucrează ca și cum propunerea ar fi fost deja adoptată. Ca și cum timpul ar fi foarte limitat. De, de aceea, termenul de trei ani va începe de la data de aprobare a legislației și nu de la o dată calendaristică. Ați vorbit după aceea de infrastructurile electrice, în legătură cu care trebuie să insistăm, și răspund aici și la alte comentarii. Infra infrastructurile electrice sunt foarte importante atunci când trebuie să avem în vedere cererea de energie electrică, conform prevederilor, tarifele din păcate, vor crește până în 2030 și doar după aceea vom uh, beneficia de impactul investițiilor pe care le facem acum. Nu trebuie însă să uităm că gazul natural va fi și el o componentă inevitabilă a infrastructurilor electrice pentru că este vorba de sursa cea mai disponibilă, cea mai flexibilă și cu un raport uh, cost-beneficii foarte bun, spre deosebire, deosebire de și de asemenea tehnologiile de captare a dioxidului de carbon sunt încă în fază embrionară, însă, în orice caz, Comisia recunoaște că mai trebuie făcute foarte multe lucruri. Există și unele state unde există cărbune care este o sursă dominantă de energie. Domnul Sursa consideră că este necesar să ajungem la un consens. Într-adevăr, este esențial să ajungem la un consens, de aceea de la început am mers în același sens și Comisia și statele membre. Vă atrag atenția însă și în legătură cu problema stocării apei. Am modificat propunerea Comisiei pentru că Comisia considera că stocarea apei nu trebuie să fie implicată în următoarele în proiectele de interes comun. Că ar fi un subiect care îl privește doar pe producătorul de electricitate, însă aici ni se pare că este vorba de un element foarte important pentru rețea. Așadar, există un element de externalitate care nu trebuie să fie exclus. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare, vă mulțumesc pentru fair play și pentru amabilitatea comisiei care a acceptat anumite amendamente și sunt sigur că vom ajunge la un rezultat bun. Vom vedea care va fi rezultatul final. Mulțumesc. Amendamentele trebuie să fie depuse până joi 27 la ora 18. Discuția în comisie va avea loc în 30-31 mai. Trecem la vot. Am început cu o mică întârziere dar sper că uh, sunteți cu toții prezenți în sală, că v-ați ocupat locurile și că aveți în mână cartelele de vot. Vom face un vot de probă pentru a vedea dacă cu toții sunteți aici, uh, dacă sunteți pregătiți, dacă sistemul funcționează. Domnul Rubic. Doamnă președinte, vreau doar să spun că de obicei, voturile noastre întotdeauna au loc în a doua zi uh, a uh, ședinței noastre ITRE și că acest lucru se face înainte de masă. Și vreau să întreb dacă această tradiție pe viitor se păstrează sau nu. <clears throat> Questa è la consuetudine, continueremo a... Da. Ca întotdeauna vom uh, încerca să păstrăm aceste lucruri. Uh, din păcate, însă, uh, din cauza uh, audierii cu Comisia Transporturi, n-am avut altă posibilitate. Deci astăzi este o situație excepțională. Ia să vedem care este vot, rezultatul votului de probă. Tot în regulă, perfect, excelent. Haideți să începem. Și anume, primul raport pe care îl votăm, privește uh, raportul colegei Nibler în legătură cu roamingul. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu unanimitate. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Tot uh, uh, cu unanimitate de voturi. Și acum uh, uh, rezoluția legislativă, vot deschis. Avem doi membri PP în plus. Am închis votul. Se adoptă 54 pentru, un, o abținere. Felicitări, doamna Nibler, pentru acest rezultat extraordinar passiamo a votare il... Eh, Trecem la următorul dosar și anume raportul domnului Andraș Ghiurc, amenamentul 1. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 a, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, îmi cer scuze, spune președinte, Uh, deci, încă o dată, votul la 7 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, nu, 14 se corectează vorbitoarea pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 16, uh, în două părți. Prima parte, cine pentru? Aici este un amendament oral propus de raportor. Deci, uh, amendamentul oral se compune din două părți. Și atunci votăm amendamentul astfel amendat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 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final cu apel nominal. Deschid votul. Deci vot nominal. Avem din nou un membru în plus de la PPE. Rezultat foarte clar, vot închis, 54 pentru, două abțineri, fără voturi negative. Felicitări raportorului. Trecem mai departe la uh, avizul Mariei Badia Icuce privind distribuția online a conținutului audiovizuale. O cerere din partea o unuia dintre raportorii în umbră a introdus un compromis. Deci, este un element de noutate că se poate de, depune astfel de cerere. Compromisul 1 pentru împreună împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Compromisul 3 se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum Amendamentul 3, partea a doua, cu amendamentul oral. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trebuie să verificăm, de fapt. Deschid votul. Treizeci doi pentru, 23 împotriva, o abținere se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri. Cine e împotrivă, întreabă președinta. Verificăm și amendamentul 5. Deschid votul. Vot închis. 5 de pentru, 1 împotrivă, o abținere. Deci, practic, cam toată lumea a fost în favoarea amendamentului. Amendamentul 12 pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 8, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Numărul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Numărul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. Apoi amendamentul 28. Ce vreți să verificați? Amendamentul 17. Bun. Deschid votul. Votul e închis. 21 pentru, 35 împotriva, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum uh, vot final. Votul este deschis, este un vot nominal, vă reamintesc. Vot închis. 47 pentru, 5 împotriva, 2 abțineri se adoptă. Bun. Și acum trecem mai departe la avizul Maria Badia Icoce, uh, um, amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se respinge. Amenamentul 15. A, vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Amenamentul 14. Vot deschis vot închis, 30 pentru, 25 împotrivă, iată, se adoptă. Aici ne-am înșelat. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Dar dacă vreți, putem să verificăm. Verificăm votul pe amendamentul 21, votul e deschis. Vot închis. 37 pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Vot deschis pentru amendamentul 23. Vot închis. 29 pentru, 24 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. Dar haideți să verificăm pentru că cred că e necesar. Deschid votul pentru amendamentul 27. Vot închis. 30 pentru, 26 împotrivă, 0 abțineri se adoptă. numărul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 din anexe, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, 33. Eh, Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 10 în două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Se cere verificare, verificarea, verificăm partea a doua a amendamentului 10. Vă rog, votul e deschis. Închid votul. 32 pentru, 23 împotriva, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Amendamentul 11, repetă președinta, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri. Pentru mine e adoptat. Și acum votul final, vot deschis acum. Vot închis. 54 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Deci se adoptă și felicitări raportoare. Și acum ultimul vot uh, pe tema raportului Covaci, un singur vot electronic, votul deschis. Vot închis. 53 pentru, niciunul împotrivă, o abținere. Se adoptă și felicitări domnule Covaci. Allora passiamo alla relazione, grazie ai colleghi, mi scuso qualche errore, ma noi guardiamo sempre Alde, Verdi e ci Trecem la următorul raport. Allora, passiamo al punto numero trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Stați un pic. Două minute, vă rog frumos. Spune președinte. Yeah, they are. Beautiful, aren't they? They are four or What's the next item? Next item uh, is to call a roaming, the conclusion of an agenda. No, no, să ia pe altă pace. Va bene, va bene. Bine, mi sembra che sia tornato. Da, cred că acum uh, e liniște și putem să ne întoarcem la lucrările noastre. Am ajuns la punctul 20 de pe ordinea de zi, ce privește întreprinderile mici și mijlocii. Colegul Rubic are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că raportul de față ne-a dus câțiva pași importanți înainte, pentru că în criza aceasta a datoriilor, până la urmă ne interesează cum putem să câștigăm bani suficienți pentru a ne plăti datoriile. De aceea ne interesează cum anume putem să creăm locuri de muncă noi și bine plătite. Și pentru astfel de locuri de muncă avem nevoie de antreprenori uh, uh, foarte bine pregătiți. Eh, știm că tinerii întreprinzători sunt cei mai dispuși să angajeze eh, noi eh, lucrători și aici vedem noi șansele creșterii cel mai degrabă. Cu câteva zile în urmă ne-am întors din Brazilia, în care am o, o delegație în care am avut întrevederi cu mulți întreprinzători brazilieni I-am întrebat ce credeți că ar trebui făcut pentru a crește competitivitatea și a reduce birocrația. Primul lucru care și l-au dorit din partea Uniunii Europene a fost să existe mai multe informații în legătură cu um, uh, nevoile existente în legătură cu uh, achizițiile publice, cu licitațiile internaționale, pentru ca lumea să-și dea seama um, unde există nevoi, oportunități, unde se poate activa un cluster de, de mici întreprinderi, unde se ivesc șanse de afirmare pe o piață sau alta. O a doua dorință a, exprimată de uh, colegii de acolo a fost uh, un proiect de uh, contacte bilaterale. ITRE a in, inițiat de altfel acela, așa numitul program Erasmus pentru tineri întreprinzători. Eu cred că trebuie să ne străduim cât se poate de mult să uh, trimitem tinerii întreprinzători uh, europeni în aceste țări emergente pentru a uh, crea acolo, a lega contacte, pentru a crea rețele cu aceste țări emergente și să invităm uh, în sens invers studenți din aceste națiuni emergente la noi în Europa pentru a le arăta care sunt posibilitățile la care se poate ajunge. De asemenea, diplomele uh, uh, academice au nevoie să fie recunoscute și aici se impune um, să progresăm pe dosarul așa numitului blue card, Uh, și să trecem dincolo de uh, acordurile bilaterale în această materie. În sectorul tehnic, uh, în instruirea vocațională, Practic, uh, pregătirea uh, muncitorilor calificați trebuie să fie de așa natură încât să existe o recunoaștere a certificatelor uh, de educație profesională, chiar într-atât încât să faciliteze obținerea, de exemplu, unei vize de ședere deci uh, aici uh, suntem chemați să vedem în ce măsură putem să uh, îi ajutăm pe furnizorii noștri de, de, de piese, de subansamble, de, de servicii. Am fost invitați de colegii noștri brazilieni să ne preocupăm și de problema uh, fiscală, uh, pentru că încă dubla fiscalitate, dubla impozitare constituie o mare uh, piedică în calea dezvoltării contactelor bilaterale. Deci, Direcția Generală Impozite și Direcția Generală a Pieței trebuie să aibă grijă ca piețele din țările emergente să nu fie dezavantajate. Este foarte important să oferim sprijin financiar IMM-urilor, în special în ce privește diferitele aspecte de eh, garanții și de eh, acordarea creditelor, pentru că eh, multe întreprinderi mici și mijlocii duc lipsă de un așa numit capital de risc și de aceea trebuie să vedem cum, cum este posibil ca aceste credite să poată fi Uh, oferită nu numai uh, în interiorul Uniunii Europene, ci și în contacte cu uh, furnizori din state terțe. Pentru noi, cred, acest din urmă aspect trebuie să devină unul absolut prioritar. Și nu în ultimul rând uh, trebuie să vedem uh, care uh, este efectul pe care ni-l dorim, care este pârga pe care ne-o dorim să o activăm prin toate aceste măsuri, pentru că dacă recunoaștem impactul, atunci potențial, impactul potențial, atunci putem să mai ușor să acordăm credite, să acordăm facilități pentru a atrage de partea noastră toate aceste uh, întreprinderi. Uh, Acum avem deja un cadru financiar multianual până în 2020, uh, acum, uh, deci uh, este momentul să și stabilim uh, prioritățile uh, pentru acest uh, cadru financiar multianual, respectiv să stabilim priorități europene până în 2020. Mulțumesc! Grazie, colegă Rubic. Mulțumesc! Urmează colega, colegul Jonathan. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Rubic pentru abordarea sa cât se poate de deschisă. Am avut un schimb de vederi bun cu dânsul și cu raportorii din umbră, o discuție foarte rotnică. Suntem de acord cu toții că IMM-urile sunt foarte importante pentru economia noastră Trebuie să facem mai mult pentru ele, mai ales în contextul actual, deci pentru a le sprijini mai mult deci decât ce am făcut în trecut. Avem și raportul Kreutzmann asupra programului COSME și uh, care va alimenta în continuare dezbaterea de față. În ce privește raportul domnului Rubic, sunt de acord cu forma sa generală, dar aș avea câteva uh, opinii diferite și voi uh, propune amendamente pentru a sublinia prioritățile actuale din perspectiva noastră a grupului nostru. De exemplu, ceea ce privește sprijinirea serviciilor. Este important ca Comisia să lanseze înainte de sfârșitul anului um, portalul multilingv respectiv de asemenea, e important să promovăm Erasmus pentru tinerii întreprinzători, antreprenori, Erasmus, deci, uh, și Mundus. Apoi, în ce privește accesul pe piață, e nevoie de mai mult sprijin pentru IMM-urile care doresc să se lanseze pe piețele internaționale, mai ales prin îmbunătățirea rețelei Enterprise Europe Trebuie ca toate aceste rețele să fie într-adevăr utile pentru întreprinzătorii noștri. În ce privește creditarea, creditele, banii, IMM-urile au mari probleme în a se finanța și aici să nu uităm importanța fondurilor structurale, diferitele modele de finanțare și legăturile care trebuie făcute cu COSME și Orizont 2020. Apoi, uh, birocrația de care se izbesc IMM-urile, ea trebuie să fie redusă și, de asemenea, uh, timpul de plată sau întârzierea plăților trebuie să fie și ea cumva reglementată. Raportul de față este un bun punct de plecare. După cum am spus, vom depune niște amendamente și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm și în continuare împreună cu raportul, raportorul și este de bună seamă un raport de care cu toții putem fi mândri în această comisie. Vă mulțumesc. Urmează domnul Butikofer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Asemenea antivorbitorului meu, vreau să-i, uh, să-l felicit și eu pe domnul Rubic pentru materialul pregătit Uh, vom încerca și noi să ne mai aducem contribuția, dar există multe elemente comune. Aș evidenția următoarele. Rețeaua Enterprise Europe este importantă nu numai în contextul internaționalizării Uniunii Europene dincolo de frontierele noastre comune, cred că Uh, internaționalizarea se poate realiza uh, uh, doar atunci când această rețea are o susținere suficientă la nivelul statelor membre. În unele regiuni însă constatăm că această rețea Enterprise New Europe este extrem de accesibilă și bine consolidată, accesibilă IMM-urilor. Pentru alte regiuni însă găsim doar un singur punct de contact, astfel încât societățile care doresc să se internaționalizeze și să beneficieze de această rețea au o mare problemă de a, acceda la, de a accede la eh, resursele acestei rețele. Deci aici văd o inechitate care creează dificultăți. Uh, domnule Rubic, vorbiți despre uh, utilizarea rațională a bugetului care urmează a fi spus la dispoziția COSME. În dimineața aceasta am avut deja uh, posibilitatea să dezbatem subiectul. Eu consider că nu ar trebui să ne mulțumim cu bugetul actual al COSME, ci ar trebui să, ne, să încercăm să creștem acest buget pe cât este posibil. Uh, apoi, la punctul 14, faceți trimitere la propunerea Comisiei uh, uh, în legătură cu sistemul de standardizare. Aici vreau să fac următoarea observație. Cred că putem să folosim liniștit un, o formulare mai puternică în ce privește o mai bună reprezentare a IMM-urilor în acest sistem de standardizare. Sunt uh, uh, de acord cu uh, definiția IMM-urilor pe care ați dat-o și că nu este nevoie de alterarea acestei definiții prin crearea unei noi categorii de întreprinderi. Însă sunt de acord cu dumneavoastră că excluderea generală a, a micro-întreprinderilor nu este totuși o abordare sănătoasă. M-aș bucura dacă eh, am găsit de altfel eh, un consens în această privință în eh, comisia noastră. La alineatul 27 vorbiți despre competitivitate. Aici eh, consider că ar fi bine dacă am putea să realizăm cumva o legătură între competitivitate, inovare și durabilitate. Eh, în final, eh, aliniatul 31 din textul noastră mă îngrijorează pentru că nu știu dacă trebuie să îndemnăm noi Comisia să elaboreze un plan de impozitare a IMM-urilor competitive. De fapt, nici nu știu dacă a, se poate realiza un, o, un, un calendar, o foaie de parcurs pentru impozitarea IMM-urilor. În al doilea rând, statele membre în cadrul dezbaterii privind eficientizarea resurselor, au semnalat deja că nu sunt interesate de astfel de propuneri din partea Comisiei și, în al treilea rând, dacă deja ne angajăm în această dezbatere, atunci să ținem cont uh, uh, de cele spuse de uh, comisarul Potocnic și Comisia Europeană și anume să ne preocupăm de facilitarea, facilitări, facilitarea regimului de impozitare impozitare directă și să transferăm povara fiscală pe alți actori printr-o distribuție rațională. Mulțumesc. Parola la colega. Mulțumesc. Urmează colega Toia. Mulțumesc, uh, doamna președinte. O să fac câteva observații numai, deoarece cred că avem aici colegi la comisia noastră, Rubic, Herzog, care fac parte dintr-un grup, intergrup, dedicat IMM-urilor și cred că ei știu mai multe despre acest subiect. Vorbim mult despre aceste faimoase IMM-uri, mai ales în cadrul programului sau pachetului de măsuri COSME, și bănuiesc că multă lume interesată de acest subiect. Felicit și eu pe domnul Rubic pentru că raportul dânsului este foarte amplu și acoperă foarte multe aspecte. Atunci când vorbim despre IMM-uri, când vorbim despre întărirea competitivității acestora pe piață, nu trebuie să avem o viziune unilaterală, e nevoie de un evantai de măsuri, de un pachet de măsuri. Pe de altă parte, nu trebuie să gădem nici în capcana pomului de Crăciun încărcat cu tot felul de cadouri și miraje care nu pot fi îndeplinite. Deci comisia trebuie într-adevăr să ne punem de, să se pună de acord asupra unor priorități între aceste măsuri. Lucrurile cele mai importante, așadar, pentru IMP-uri, în primul rând, întărirea competitivității acestor întreprinderi care să poată să se, să se uh, dezvolte și apoi să aibă un rol, un impact pe plan regional, pe teritoriul pe care ele activează și apoi deci să există o serie de măsuri pentru a însoți această dezvoltare și apoi inovarea, inovarea de care este nevoie, inovare tehnologică, inovare în privința managementului acestor firme o serie întreagă de instrumente care trebuie să fie puse la dispoziția lor, imm care să fie uh, ajutate să pătrunde pe piețe, dar să și uh, poată să răspundă creșterii prețului la energie. Poate nu în toate țările, dar în țara mea, cu siguranță, costul energiei este foarte mare și apasă pe umerii IMM-urilor și le împiedică să fie competitive având în vedere cât de scump costă energia. De asemenea și costul uh, creditelor. Am vorbit despre directiva întârzierea plăților. se pare că ea este în curs de transpunere în uh, statele noastre. Există, deci, niște ajutoare financiare prevăzute inclusiv prin intermediul COSME, care să ajute accesul la credite, la finanțare pentru aceste IMM-uri. Și reacționez și la ce a spus domnul Butikofer privitor la schimbul de informații și de întreajutorare între uh, aceste entități. Nu peste tot el funcționează. Nu avem peste tot ghișele unice. În alte locuri e vorba de puncte de contact cumva informale o persoană care uneori vine aici la Bruxelles, să informează, se întoarce acasă, dar nu este o adevărată rețea. Uh, acum câțiva ani aveam în minte o serie de rețele, de birouri am cerut chiar și o, o, un raport de la comisie, pentru că pe atunci era vorba de un proiect uh, care putea fi eventual finanțat și pe plan local. În fine, nu se știa clar care e intenția. În orice caz, rețeaua aceasta trebuie astăzi să fie cumva schimbată, modernizată. Nu trebuie să fie acuzată Comisia de Dirigism, dar uh, trebuie cumva sistemul să fie raționalizat și aceste puncte de contact și de informare trebuie să apară într-o rețea cât se poate de lizibilă. Iată ce vrem să spunem. Și, în general, bineînțeles, suntem de acord cu cele spuse până acum și prezentate și noi vom propune în continuare și alte sugestii, sugestii și alte amendamente, doamna Ford. Mulțumesc! Mulțumesc raport raportorului pentru că a început cu dreptul. Știm bine cât de importante sunt IMM-urile pentru economia noastră și este clar că trebuie să le ușurăm viața cât mai mult posibil. E bine că Parlamentul vorbește despre spiritul întreprinzător. De asemenea, e important să reducem și povara fiscală pentru aceste IMM-uri. Știm bine însă că aceasta este o prerogativă a statelor naționale și trebuie să fim atenți. Bineînțeles, imm trebuie să aibă acces mai mare la informații, să se reducă birocrația și să nu uităm însă că ele, ă, aceste IMM-uri sunt diferite unele de celelalte, nu sunt toate după același calapod și unele se îndreaptă spre export, altele nu. Ă, nu putem, deci, să avem o măsură unică pentru toate. Trebuie să adaptăm pentru, să adaptăm măsurile pentru, de fapt, multe tipuri de IMM-uri. Din păcate, Comisia nu a, a aplicat acel test al IMM-urilor, uh, acel studiu de impact și ar fi bine ca el să fie sistematic pe viitor. Mă bucur că raportorul diferențiază între IMM-uri în general și micro-întreprinderi sau foarte mici întreprinderi de mai puțin de 10 angajați. Eu cred că ar fi bine până la urmă să excludem aceste micro-întreprinderi din legislația europeană. Înțeleg dacă ești un IMM un pic mai mare și atunci ai niște costuri chiar atunci când vrei să te dezvolți, să devii o companie mai încă și mai mare. Dar când vorbim despre firme foarte mici, trebuie să vedem în ce măsură o legislație chiar este și utilă pentru a reglementa aceste entități. Accesul la finanțare, la creditare este foarte important, mai ales în contextul economic actual și să nu uităm ce se întâmplă și cu băncile noastre. Unele dintre aceste probleme pot să fie rezolvate prin uh, programele noastre europene, dar nu toate problemele. Deci trebuie să nu uităm nici de faptul că firmele uh, însele vin cu soluții creative, imaginative uh, în ce privește uh, creditarea uh, uh reciprocă, etc. Avem și acel shadow banking nu toate aceste creditări, să zicem, din umbră sau informale sunt neapărat negative. Ele ar trebui să fie uh, cumva luate în calcul. E vorba până la urmă de firme care caută ele însele soluții creative și merită să fie susținute. Mă bucur că Comisia uh, are o anumită abordare așa uh, sistematică, însă nu știu dacă trebuie neapărat să arătăm și cu degetul sau să arătăm cine e fruntașul și cine e codașul. Cred că totuși merită până la urmă pe undeva să identificăm și pe cei care se fac vinovați de aceste obstacole. Mă refer la costurile de a face o afacere în Europa astăzi. Ele trebuie să fie identificate. Vă mulțumesc foarte mult. Am terminat cu raportorii din umbră. Acum, colegii, dacă doresc să intervină cu titlu personal, două minute. Nu mai mult. Timpul trece, doamna Ufcauk. Tack, fru ordförande. I det här betänkandet finns... Mulțumesc, doamnă președinte. În raport ni se propun câteva excepții să exceptăm de la examinare IMM-urile. Acest raport prevede condiții mai proaste de lucru pentru IMM-urile, pentru IMM-uri. Însă eu Uh, nu susțin niciun fel de inițiativă care duce la deteriorarea condițiilor de lucru și care uh, prezintă riscuri pentru IMM-uri. Mulțumesc, uh, domnul Andres. Doamna Andres, mulțumesc, doamna președinte. Vorbim despre competitivitate și oportunități comerciale pentru IMM-uri. Raport, autorul ne-a spus care sunt uh, efect, elementele care um, se leagă de IMM-uri, care sunt, reprezintă 85% din uh, posturile create în ultima perioadă. Trebuie să le ajutăm cu o politică industrială integrată în strategia UE 2020. Trebuie ca acestea să primească capacitatea de a forma parte din piața Uniunii în piețele naționale și trebuie să fim conștienți de oportunitățile de pe piață, să reducem excesul de reglementare și povara administrativă pentru a obiectiviza segmentele de piață și tipul de IMM-uri. Trebuie să creăm aceste oportunități. A prezentat câteva măsuri complexe care s-ar putea să nu fie atât de eficiente. Eu aș pune două întrebări rapide comisiei. Una, care sunt primele, cele mai bune politici de susținere a IMM-urilor și cum se va îmbunătăți necesitatea de coordonare a inițiativelor la nivel național și european. Aș dori aceste clarificări din partea Comisiei în legătură cu acest raport. Mulțumesc, doamna Herzog. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Mă bucur că la socialiști ne împărtășim preocuparea pentru IMM-uri. Mă bucur că domnul Rubic și doamna Toia lucrează pe acest subiect. Voi fi implicate în subiectul IMM-urilor pe timpul întregului meu mandat. Trebuie să menționăm două lucruri. Trebuie să fim precauți pentru a nu schimba IMM-urile, eh, problema IMM-urilor de la nivelul statelor membre la nivelul comunitar statele membre trebuie să își facă treaba, pentru că statele membre trebuie să decidă ceea ce fac cu IMM-urile. Dimensiunea europeană este un fel de plafon pentru a obține o sinergie și dacă statele membre consideră că nu trebuie să facă nimic pentru că acum va acționa Europa cu bugetul limitat pe care îl are, se înșală. Nu și deci chiar dacă am cheltuit tot bugetul european pe IMM-uri, nu am reușit să schimbăm situația. În cadrul financiar multianual am putea să ajutăm 156 de mii de IMM-uri, însă dacă ne gândim că avem peste 26 de milioane de IMM-uri, înseamnă că nu este aproape nimic. Trebuie să subliniem responsabilitatea statelor membre și de aceea am depus un amendament care cere statelor membre să își facă datoria în ceea ce privește IMM-urile și să adopte politicile uh, necesare, în special în proiectele cofinanțate. Este foarte important să se susțină rețeaua întreprinderilor europene pentru a nu uh, lăsa la o parte aceste linii, de, linii bugetare. Uh, sunt de acord cu cei care au menționat uh, testul pentru IMM-uri la nivel, la nivel european. Însă, ce facem cu aceste IMM-uri și cred că Parlamentul European va continua să ceară un răspuns la această întrebare. Aș spune ceva care nu este în raport, pentru că sunt de acord cu ce apare în raport, însă există câteva sectoare unde există mult mai multe IMM-uri, de exemplu sectorul clădirilor, imobiliar aș dori să folosim alte politici europene, cum ar fi directiva de eficiență energetice, prin care putem revitaliza, revitaliza sectorul IMM-urilor. Felicitări pentru cei care sunt angajați în cauza IMM-urilor europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult și eu mă bucur că uh, atât de mulți colegi se implică în discuții și uh, îl felicit pe Paul pentru munc- munca sa. Ne dăm seama că creșterea în Europa este legată de IMM-uri. Acest lucru a fost declarat și de președintele Barroso în fața Parlamentului, când a vorbit despre IMM-uri ca locomotiva Europei. Însă o categorie care reprezintă 99% din întreprinderi nu reprezintă o categorie în sine, reprezintă întreaga, întregul domeniu. După cum a spus Vicky Ford, uh, poate măcar micro-întreprinderile cele sub 10-15 uh, angajați ar trebui să fie privite diferit. Trebuie să examinăm asistența financiară și trebuie să ne asigurăm că finanțarea Băncii Centrale Europene ajunge la IMM-uri pentru ca acestea să își poată susține operațiunile. Ați vorbit despre Erasmus, despre rețeaua antreprenorilor. Trebuie să folosim și să susținem și femeile antreprenori, un domeniu în care există foarte multe oportunități de creștere pentru locuri de muncă durabile. Și ca raportor pentru uh, regulamentul privitor la protecția datelor, IMM-urile sunt îngrijorate că vor avea aceeași sarcină ca și marile companii internaționale în ceea ce privește câteva dintre regulamente. Eu am ascultat uh, opiniile lor pentru a mă asigura că vor fi tratate așa cum trebuie în relație cu regulamentul protecției datelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Rubig. pentru raportul foarte interesant. Rămân la câteva observații. În primul rând, câteva regrete. În cel de-al șaptelea program cadru, exista o propunere interesantă, o, platformă, o platformă tehnologi- tehnologică europeană care trebuia să permită acestor clustere posibilitatea de a răspunde în fața unei carențe, uh, să le permită posibilitatea unor inovări autonome. IMM-urile, care sunt deseori furnizoare pentru marile întreprinderi, uh, să primească posibilitatea de a fi independente din punct de vedere tehnologic, fără să trebuiască să recurgă la alți clienți. La asta trebuie să ne gândim atunci când vorbim despre cercetare, inovare, însă în special când vorbim despre micile întreprinderi, pentru că, după părerea mea, aceste întreprinderi pot să inoveze, însă trebuie să fie ajutate prin ajutoare, contacte cu universitățile, centrele de cercetare, pentru ca IMM-urile să aibă o capacitate tehnologică de consolidare a producției și în același timp pentru a consolida sistemul de întreprinderi care sunt caracteristice în Europa. De exemplu, packaging din Bologna Există multe întreprinderi mari care uh, conduc piața, însă cu mii de uh, întreprinderi mici uh, care sunt sub, sub, sub contractanți. Mulțumesc, doamnă președintă, și felicitări domnului Rubig, care s-a angajat foarte mult în domeniul IMM-urilor. Din experiență personală, aș dori să evidențiez câteva elemente. Dacă dorim să consolidăm întreprinderile din interiorul Europei, trebuie să trecem peste obstacolele de pe piața comună. În al doilea rând, dacă dorim să globalizăm mai mult de 13% din întreprinderi și să intrăm pe piața din Brazilia, China și India, avem nevoie de mai, căi mai bune de comunicare prin care să putem atinge IMM-urile. Aceste întreprinderi nu dispun de informații suficiente nu își cunosc posibilitățile de finanțare, de comunicare cu celelalte întreprinderi. Spre ce grup de întreprinderi pot să se orienteze? Este vorba de oportunități pe care IMM-urile ar trebui să le cunoască oportunități care ar putea fi realizate și prin sisteme de formare proprii. Pentru că antreprenorii au nevoie de curaj, pe lângă cunoaștere și pe lângă, ca, și pe lângă capacitatea de inovare, este nevoie de curaj. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Kreutzmann ultima intervenție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu a inițiat o a inițiat o campanie pentru a afla cum putem să susținem IMM-urile. Am uh, și realizat un manifest și concluziile sunt următoarele. Acces la piață, acces la finanțare și reducerea birocrației. Deci, în lumina acestor concluzii, vom uh, reflecta asupra oportunității depunerii a unor amendamente pentru a susține raportul dumneavoastră. Um, în Germania, ca și în Austria, la domnul Rubic acasă, avem o foarte importantă cultură a uh, antreprenoriatului, a activității independente și liber profesioniste deci trebuie să ne gândim și la aceste eh, aspecte. Eh, în țările noastre eh, se discută așa cum se discută și aici în Parlament, regulamentul privind auditorii economico-financiari. Deci, trebuie să oferim participarea inclusiv acestor IMM-uri să Uh, participe la uh, aceste companii de uh, auditare. Apoi, mă bucur foarte mult că există un consens în ce privește programul COSME. Și colegul Eh, Bütikofer a spus că trebuie să punem la dispoziție mai multe fonduri programului eh, COSME. Noi, eh, scopul nostru nu poate fi să limităm participarea statelor membre doar pentru a reduce niște costuri. Dacă facem ceva în plan european, atunci trebuie să existe o valoare adăugată europeană. Numai că în discuția noastră din discuția noastră a reușit că uh, nu există practic succesori pentru IMM-urile de astăzi uh, care au uh, succes. De aceea trebuie să implementăm programul COSME și trebuie să investim mai mult în programul COSME, pentru că nu, nu vrem să acoperim prin programul COSME ce facem cu Horizon 2020, adică să investim în tehnologii inovatoare, în excelență, ci vrem prin COSME să menținem locurile de muncă, să aducem un vânt proaspăt și sânge proaspăt pe piața forței de uh, muncă și uh, deci trebuie să vedem cum putem realiza această relansare economică prin ocupare. Trebuie să uh, solicităm uh, uh, Comisiei să desfășoare o foarte strictă testare a IMM-urilor și dacă în urma acestor testuri de stres se constată că nu există îmbunătățiri, atunci trebuie să găsim o altă cale pentru, pentru a Uh, mergem mai departe, dar nu putem să ignorăm uh, rezultatele acestor teste de stres. Mulțumesc. Guerrier, Yes, thank you, Mrs. Chair. Uh, Din partea Comisiei, Julian Guerrier, șef de unitate pentru coordonare generală la Direcția Generală Enterprise. Comisia salută acest raport al domnului Rubic, care în general considerăm că susține acțiunile uh, Comisiei în domeniul IMM-urilor și al reglementării inteligente. Împărtășim opinia mai multor eurodeputați exprimată aici, în special prioritatea care a fost exprimată de acces la finanțare, acces pe piață și reducerea poverii administrative. Persistă și am dorit să răspundem la câteva întrebări și clarificări solicitate Comisiei. În primul rând, domnul Johnson a menționat un portal în mai multe limbi, menționat la paragraful 3 în raport. Subliniem că Comisia a început deja implementarea acestei acțiuni, cu, însă până la sfârșitul anului 2012 doar o structură simplă a acestui portal va fi gata, deci portalul va intra în funcțiune doar în anul 2013. A mai fost pusă o întrebare în legătură cu cea mai bună modalitate de a ajuta IMM-urile de să aibă acces pe piața internațională. Comisia va semna în acest an un contract pentru a pune accentul pe un inventar de măsuri existente în statele membre pentru a susține internaționalizarea MM-urilor. Vom avea astfel o listă de măsuri și o lipsă de inconveniente care trebuie să fie remediate pentru a susține prezența internațională a IMM-urilor. Trebuie să vedem cum putem complementa ce se face la nivel național. Există deja acțiuni la nivelul de 55 de țări și trebuie să ne bazăm și pe inițiative deja existente la uh, nivelul Uniunii Europene, cum ar fi biroul de uh, informații în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală cu China sau Japonia. La paragraful 15 al raportului, posibilitatea respectivă a fost explorată deja, există cu toate acestea câteva obstacole practice. Programul CIP Uh, conține anumite măsuri care se aplică IMM-urilor. Este vorba de o problemă care va trebui să îi facem față. Avem o serie de oportuni- oportunități cu Japonia, China. Avem și un program de activități cu Brazilia Așadar, ar trebui să evităm duplicarea um, acestor acțiuni prin alte programe. De asemenea, testul pentru IMM-uri este o idee foarte uh, bună și de aceea noi încercăm să o implementăm foarte coerent. Ne surprinde uh, paragraful 17 pentru că Studiul de anul trecut al Parlamentului European a arătat că testul pentru IMM-uri este implementat în mod coerent de către Comisie și că s-au luat măsuri pentru a include testul în evaluarea de impact a Comisiei în mod sistematic. Considerăm așadar că liniile directoare deja existente permit variațiile de conținut și calitate și studiul Parlamentului de anul trecut a exprimat o evaluare mult mai bună în legătură cu felul de implementare a testelor pentru IMM-uri. În ceea ce privește excluderea micro-întreprinderilor, aici este nevoie de o anumită clarificare. din 2012 încoace, intenția Comisiei este ca în pregătirea oricăror propuneri legislative din viitor să se excludă ori micro-întreprinderile din propunerile legislative, în afară de cazul în care se poate demonstra la evaluarea de impact că micro-întreprinderile vor fi afectate trebuie să se demonstreze necesitatea de a aplica această legislație micro-întreprinderilor. În absența unui asemenea test, micro-întreprinderile ar fi excluse. Unde micro-întreprinderile trebuie să fie acoperite de propunerile legislative din motive de politici publice, propunem găsirea unor soluții care să conțină uh, ridicarea oricărei poveri administrative. În legătură cu întrebarea doamnei Toia, legată de conferința rețelei întreprinderi, Comisia are legături cu organizațiile de afaceri europene și pregătim o nouă propunere pentru o structură de guvernanță, în special în ceea ce privește reprezentarea Uniunii Europene în relația cu partenerii. Un punct important în ceea ce privește schimbările din definirea IMM-urilor și plafoanele intermediare acest lucru se face în monitorizarea normală a implementării definiției mm urilor Nu uh, intenționăm înființarea unor categorii intermediare cum ar fi mid-caps. Unii aici spun că și aceste categorii de, IMM, de întreprinderi s-ar confrunta cu aceleași handicapuri ca și IMM-urile. Suntem conștienți de aceste opinii, însă până acum nu am găsit uh, probe de eșecuri pe piață care ar necesita o intervenție publică pentru a îmbunătăți condițiile acestor întreprinderi și ultimul punct, înainte de a încheia, aș dori să vă reamintesc uh, scrisoarea doamnei vicepreședinte, domnului vicepreședinte Tajani, care menționează importanța rolului clusterelor pentru a uh, consolida relațiile între IMM-uri, după cum a spus și domnul Prodi. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Rubic. Uh, mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc colegilor pentru multiplele uh, sugestii făcute. Um, abia aștept să primesc amendamentele aici. Uh, acum constat că din lipsă de spațiu n-am reușit să includem anumite elemente care de fapt sunt relevante pentru noi și de aceea mă bucur să primesc uh, amendamentele colegilor. Uh, de exemplu, uh, în ce privește activitatea IMM-urilor, vrem să știm ce s-a întâmplat, întâmplat cu implementarea directivei privind IMM-urilor pe plan național. Deci cum, ă, asta ar fi important să știm cum am putea să ă, impulsionăm și mai mult susținerea ă, la nivel național a IMM-urilor. Pentru că până acum doar circa 1% din IMM-uri au, au reușit să beneficieze de susținerea care le este practic acordată și 1% din 25 de milioane de IMM-uri e totuși foarte puțin observațiile primite, eh, comentariile primite m-au ajutat să-mi eh, completez imaginea în legătură cu eh, posibilitatea de a regândi situația IMM-urilor pe plan european în relație cu exporturile naționale. Deci trebuie să nu lăsăm deoparte IMM-urile, dar nici să nu desconsiderăm uh, micro-întreprinderile. Mai de, din potriva, ar trebui să vedem de ce micro-întreprinderile nu devin IMM-uri, de ce nu angajează mai mulți uh, lucrători. Uh, probabil pentru că condițiile de angajare uh, sunt poate dificile. Trebuie să ne preocupe așadar în viitor cum Uh, am putea să facem uh, mai atractive pentru tinerii antreprenori uh, angajarea unor lucrători în companiile lor. Pentru că așa putem contribui inclusiv la reducerea importantă a șomajului. Deci trebuie să vedem care sunt stimulentele macroeconomice a, care pot să fie importante pentru întreprinzătorii individuali, pentru micro-întreprinderi, pentru IMM-uri. Cam asta ar trebui, eh, după mine, să fie preocuparea noastră eh, esențială și mă bucur încă de pe acum să am întâlnirea viitoare cu raportorii în urmă, cu eh, colegii care sper că îmi vor aduce amenamente interesante. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bine, grație, Paul Rubic. Mulțumesc, domnule Rubic. Am plăcerea să anunț că închid dezbaterea pe această temă și uh, nu-mi rămâne decât să vă spun că pe data de 8 mai vom organiza uh, pe tema IMM-ului o audiere aici în Comisia ITRE. Termenul de punere a amenamentelor este joi, o, 10 uh, mai, ora 12. Și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Are cuvântul doamna Țavela. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Instrumentul de partenerat are ca scop uh, realizarea unei uh, dimensiuni internaționale a strategiei UE 2020 uh, prin uh, parteneriate regionale și interregionale. De asemenea, are ca scop îmbunătățirea accesului pe piață, dezvoltarea comerțului și uh, uh, dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri pentru companiile europene, în același timp cu creșterea vizibilității companiilor europene în plan global. Este și un important uh, instrument de cooperare cu alte țări uh, și teritorii puternic industrializate. Uh, dar domeniul de activitate trebuie să fie extins și cu alte țări terțe noi vedem în acest instrument un element de susținere a, o, o susținere în plan extern a politicilor UE. De aceea, a, complementaritatea cu Horizon 2020 sau altele este foarte importantă asemenea programului COSME și acest uh, uh instrument uh, uh, este practic de ține de competența Comisiei ITRE. Vreau să vă anunț uh, că uh, termenul de depunere a amendamentelor a fost extins pentru ca toate comisiile să poată depună amendamente. Comisia FET a transmis o scrisoare conferinței președinților că, în care menționează că uh, consideră că ar fi responsabilă pe fond uh, înaintea Comisiei Trade, de Comisie pentru Comerț. Uh, asta ca aspecte procedurale care cred că trebuie să le cunoașteți și noastră și vă mulțumesc, doamnă președinte. Primul intervento de la coleg. Mulțumesc. Prima intervenție în dezbatere. Raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este vorba de cooperare cu statele terțe și uh, acest lucru este un element uh, esențial în politica noastră externă. Ne, acest instrument uh, ne ajută să ne asumăm, asumăm rolul pe care uh, uh ne-l propunem să-l avem în plan internațional. Tocmai de aceea acest raport este uh, un instrument uh, uh Uh, acest raport prezintă un instrument inovator al Comisiei, care este și un instrument foarte important al politicii, europene, politicii externe europene. Pentru că, până la urmă, uh, vorbim de uh, atingerea unor obiective pe care ni le-am propus în cercetare și în domeniul științei, dar și în domeniul proprietății intelectuale, a combaterii modificărilor climatice și a protecției mediului. 131 de milioane nu este o sumă prea mare, dar având în vedere uh, situația financiară actuală, uh, totuși uh, considerăm că este o sumă cu care putem să activ, acționăm în mod pozitiv în relația cu partenerii noștri externi. Să nu uităm că este de altfel un, program, un instrument complementar la programul COSME. Deci caracterul complementar față de alte instrumente este foarte important de evidențiat. Deci este vorba aici despre un sector economic și social pe care îl acoperim. Există și o competen- componentă de mediu împreună cu Comisia AFET încercăm să punem în aplicare spiritul tratatului de la Lisabona, astfel încât să uh, atingem o poziție unitară și unică în relația cu statele terțe, pentru că acest lucru este uh, crucial. Mulțumim foarte mult, uh, doamna Berea. Nu văd da. alți raportori din umbră înscriși la cuvânt. Nu știu, poate am trecut eu pe cineva cu vederea practic poți să lua cuvântul, dar văd că nu e cazul. Uh, reprezentantul comisiei, vă rog. De pe la, Nu, la. La comisie veut interveni? Comisia, doriți să interveniți? Oui. Thank you very much for giving us... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne oferiți șansa să intervenim în acest moment. Uh, înțeleg că colegii noastre vor să scurteze dezbaterea pe acest uh, dosar, de aceea uh, vreau să fac doar o scurtă caracterizare a acestui instrument pentru care am depus o, am pre, o propunere. Am citit de altfel și amendamentele care au fost depuse până acum și Uh, înțeleg că își va aduce contribuția și Comisia FET la acest instrument uh, privind uh, parteneratele de cooperare. Cele mai multe amendamente merg în direcția de corelare a agendei digitale, priorităților în sectorul energetic și prioritățile din, a priorităților din Uh, inovare. Dar uh, obiectivul A, uh, articolul 2, spune foarte clar că susținem obiectivele strategiei UE 2020, precum și um, un alt scop declarat este și extinderea oportunităților de dezvoltare și de inovare economică. Um, în același timp, uh, cadrul financiar uh, cu care este dotat uh, acest instrument necesită și impune o disciplină financiară foarte importantă. Sigur că susținem uh, Uh, multe dintre, cele mai multe dintre sugestiile noastre, dar uh, îmi dau seama că probabil nu va fi posibil să integrăm toate sugestiile noastre în propunerea noastră inițială. Mulțumesc. Relatrice, vor chiedere se vole? Acum întreb uh, raportare dacă darește în încheiere să mai ia încă o dată cuvântul. Doamna Țăvela. Like to add. Mulțumesc. Vreau doar să adaug, doamnă președinte, că am uh, mai adăugat uh, câteva amendamente la anexa um, privind uh, instrumentul de parteneriat. Acestea se referă la uh, aspectele legate de sectorul energetic. Deci am, am adăugat câteva amenamente care practic uh, reflectă obiectul nostru principal de activitate în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune doamna președinte. Cu aceasta încheiem dezbaterea pe marginea instrumentelor de parteneriat. Termenul de depunere a amendamentelor este de mâine ora 12. Până atunci puneți, puteți depune amendamente. Trecem așadar la punctul 22. Uh, uh, aspecte industriale, energetice și de altă natură în legătură cu uh, gazurile de șist. Doamna Țavela, din nou raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Gazele de șist uh, sunt o temă de actualitate, o temă foarte importantă pentru Europa. Raportul este structurat uh, pe trei secțiuni unul legat de aspecte, un, o secțiune legată de aspectele energetice, apoi aspecte industriale și economice ale exploatării eh, resurselor eh, de petrol și gaze neconvenționale și a treia parte care vizează cele mai bune practici în domeniu. În ce privește aspectele energetice, arăt cât de important este uh, gazul de șist uh, pentru uh, independența și diversitatea energetică în Europa. Arăt de asemenea că Europa ar trebui să elaboreze o evaluare a tuturor resurselor de gaze de șist și resurse petroliere neconvenționale de pe teritoriul său. Gazele de șist pot juca un rol foarte important în uh, uh, privința scăderii prețului global pentru gazele naturale. Și uh, avem deja date consistente despre producția de gaze de șist din Statele Unite. Gazele de șist ar putea să consolideze uh, poziția consumatorilor față de uh, furnizori și ar putea duce la o reducere a prețurilor. Producerea internă a gazelor de șist va uh, spori securitatea aprovizionării cu gaze naturale, având în vedere că statele membre actualmente depind la, în privința gazului de importuri din state terțe. Așadar, gazele de șist sunt foarte importante pentru economia Europei, dar și pentru economia ă, celor 27 de state membre, în special pentru acele state care au pe teritoriul lor astfel de resurse. Apoi, în tranziția noastră către o uh, societate și o economie uh, cu emisii reduse de carbon, și având în vedere că Comisia a spus, și suntem cu toții de acord, că gazul va fi esențial pentru transformarea sistemului nostru și mixul nostru energetic, pentru că este un, o, o alternativă la alte tipuri de combustibil mult mai poluante, trebuie totuși să reducem global emisiile de gaze cu efect de seră. Și cred că gazele de șist uh, pot juca un rol critic în această privință, în special în acele state membre care astăzi se bazează încă în mare parte pe generarea energiei electrice din cărbuni. Sigur că Eh, mai este și un alt aspect, anume că resursele eh, alternative, regenerabile, cum ar fi energia eoliană, nu reprezintă surse constante de energie. Și uh, gazele de șist ar putea interveni tocmai în compensarea uh, lipsului uh, tranzitoriu de energie din resurse regenera regenerabile în lumina strategiei de economisirea energiei până în 2050 și recunoscând că uh, extinderea exploatării gazului neconvențional în Uniunea Europeană va fi decisă până la urmă uh, de către piață, în secțiunea a doua a raportului nostru ne-am concentrat asupra problemelor de exploatare industrială și eh, asupra problemelor economice ale exploatării gazelor de șist. Este important ca acest proiect, eh, produs să fie comercializat cu prudență în Europa. Europa este cu mult înapoi a Statelor Unite nu avem uh, personalul și nici experiența necesare uh, pentru a uh, face uz de beneficiile acestei industrii. De aceea recunoaștem că va fi nevoie și de, mai, de și mai mult timp pentru a pune la punct serviciile legate de exploatarea și distribuția gazelor de șist. De aceea, așteptările noastre în față de gazele de șist în Europa trebuie să fie realiste. Mă preocupă, în special, uh, lipsa calificărilor profesionale uh, necesare pentru exploatarea gazelor de șist. Tocmai de aceea propun ca țările care au confirmat deja existența unor astfel de resurse pe teritoriul lor ca aceste țări uh, anume să își pună la dispoziție experiența deja acumulată și să, uh, și să formuleze priorități în continuarea uh, pregătirii vocaționale necesare în acest domeniu. De asemenea, am invita toți actorii vizați să considere că trebuie uh, că exploatarea gazelor de șist trebuie uh, pusă în corelație cu protecția mediului și cu uh, aspectele legate de combaterea modificărilor climatice. În același timp, să nu uităm că vom avea nevoie de un cadru de reglementare unic european privind explorarea, extragerea și distribuția gazelor de șist acest cadru de reglementare trebuie să reprezintă un soi de umbrelă pentru autorizarea la nivel național a operatorilor. Recunoaștem că în anumite state membre, membre există o lipsă a consultării publice eh, premergătoare a autorizării Uh, invităm statele respective să-și revizuiască uh, legislația și să uh, ia de aceste observații inițiind consultările respective. De asemenea, sugerăm o, abordare de tip ghișeu unic pentru autorizarea operatorilor. Trebuie să înțelegem foarte bine impactul potențial asupra mediului a acestor gaze de șist. Și de asemenea trebuie să înțelegem foarte bine care sunt măsurile prin care am putea să reducem acest impact. Pe lângă utilizarea cel mai bune practici, cel mai bune uh, tehnologii, monitorizarea uh, uh, forărilor și a extragerii trebuie să aibă ca și consecință că ca cei care op, operează aceste foraje să aibă obligații de notificare cuprinzătoare. Trebuie să se știe și să se facă publice toate substanțele chimice care sunt folosite pentru fracking, pentru fracționarea hidraulică, Uh, și trebuie făcute publice uh, procedurile de uh, forare și exploatare. De asemenea, sunt, companiile sunt chemate să uh, facă curat uh, în urma lor sau cum vreți să îi spuneți și pentru a ne asigura că va exista o transparență completă în legătură cu implicațiile gazelor de șist, propun ca state membre din Europa și state membre din Statele Unite să realizeze parteneriate în cadrul cărora, ă, prin ă, înfrățiri de orașe, de comunități și așa mai departe, se poate realiza un schimb de informații ă, cuprinzător cu privire la implicațiile locale, impactul asupra comunităților mici a acestei forme de exploatare de gaze. Doamnelor și domnilor colegi, raportul meu a fost uh, redactat uh, în contextul activității mele în Comisia ITRE. Și raportul meu de aceea se referă la gazele de șist, uh, în primul rând, din punctul de vedere industrial și energetic. Sigur că există și alte aspecte dar, care ar trebui avute în vedere, dar în primul rând noi suntem membri ai Comisiei ITRE și de aceea uh, gazele de șist au fost puse de către mine în acest concept, uh, uh, context energetic. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit deja la redactarea acestui raport. Să știți că m-am documentat bine, am învățat multe și abia aștept să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc doamna Țăvelă, n-am vrut să vă întrerup, dar să știți că aceste, eh, această prezentare a fost totuși puțin cam lungă. Asta nu înseamnă că nu am apreciat eh, comentariile noastre. Să daiți, eh, ia. Colegul Brezina, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru acest raport. Consider că având în vedere uh, cât de mult dedicăm acestor rapoarte în general, de numai, de numai câteva pagini, raportul reușește să acopere complexitatea subiectului acestuia al gazului de șist, potențialul acestei resurse, impactul asupra sectorului industrial, precum și alte aspecte, cum ar fi acceptarea publicului, aplicarea de bune practici și așa mai departe. Pentru toate acestea vă mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Și nu o să revin la cele deja spuse deja de domnul raportor, e, ar fi inutil, permiteți-mi doar să spun că în timpul uh, consultărilor uh, s-au identificat punctele 7 și 15 ca fiind cele mai interesante din acest raport. Eu uh, care cunosc puțin forajul la adâncime, Chiar apreciez uh, trimiterile la această tehnică în raportul respectiv și cred că aici putem să și răspundem celor care spun că acest, uh, acest proces uh, este denotor mediului înconjurător la punctul 26a se spune foarte clar în ce măsură există și tehnologii care minimizează impactul acestor tehnici asupra mediului înconjurător. Eu cred că am găsit exact antidotul la această presupusă otravă și arată încă o dată cât de important este potențialul acestui gaz de uh, și în Europa și de dragul acestui potențial ar merita să avem o evaluare, o cartografiere a tuturor depozitelor și resurselor existente. Ceea ce privește aplicațiile pentru acest gaz, nu trebuie să uităm că în Statele Unite prețul la gaz este mult mai scăzut decât aici și să nu uităm nici dependența noastră de țările terțe când vine vorba de gaz. Însă nu spun asta pentru că trebuie neapărat să exploatăm gazul de șist în Europa. Uh, eu cred că, în orice caz, este vorba de un potențial care până acum nu a fost exploatat. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Raportorul din umbră din partea socialiștilor, domnul Calfin, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte o felicit și eu pe doamna Zavela pentru acest raport. Orice nouă sursă de energie cu potențial trebuie să fie examinată atent și cred că există multe elemente importante în acest sens în raport. Înțeleg ce spune doamna Zavela, și anume că trebuie să ne punem cumva și în locul celor din sectorul industrial, al firmelor. Suntem la Comisia ITRE. Însă, bineînțeles că nu putem să scăpăm din vedere faptul că dezbaterea este mult mai amplă și în anumite state membre divergențele sunt majore. Ehm, deci, dacă ne dorim un raport eh, bun și care să aducă roade, merită să amintim că această dezbatere continuă în anumite țări și ea implică mai mulți actori decât menționat. În primul rând s-a spus pe bună dreptate că mixul energetic uh, revine ca prerogative fiecărei țări și nu putem să nu se poate dicta uh, unei țări ce sursă de energie să fie privilegiată față de altele. Apoi, ce privește temerile legate de mediul înconjurător, iată o abordare constructivă în textul nostru și uh, este clar că, pe de altă parte, nu putem să mușamalizăm acest aspect, pentru că dezbaterea continuă și publicul merită să cunoască mai multe despre acestea. Mai sunt și alte aspecte transfrontaliere legate de exploatarea acestei resurse. Și aici mă refer din nou la consultarea publicului uh, și iată o, o parte valoroasă a raportului și aici, încă o dată, nu, să nu uităm elementul transfrontalier. Cred că raportul în general este o excelentă bază de plecare și cred că va avea un vot pozitiv la următoarele ședințe. Mulțumesc! Urmează doamna Fiona Hall din partea ALDA. Și eu îi mulțumesc uh, doamnei Țavela pentru raportul dânsei, care mi se pare foarte bun, echilibrat și pragmatic. Așa cum s-a spus, uh, nu Uniunea Europeană este cea care poate să interzică sau, din potrivă, exploatarea acestui gaz de șist în Europa. Statele membre trebuie să spună. Dar uh, trebuie să vedem și ce apare în legislație în acest sens, legislația comunitară. Uh, nu cred că putem să spunem acum și aici că legislația europeană uh, asigură protecția care a fost invocată aici. Ehm, pe de altă parte, statele membre sunt cele care trebuie să-și asume răspunderea în ce privește implementarea plină a legislației europene. Și aici apar și aspectele de mediu și legislația aferentă. De exemplu, am văzut ce se întâmplă cu cunoștințele noastre privitoare la forarea în largul mării. Avem și un raport în acest sens și cred că am început să înțelegem mai multe despre aceste lucruri. Și în cadrul acelei discuții există o discuție specializată legată de siguranță și de acordarea de licențe. Uh, și aici este important să subliniem importanța bunelor practici și a comunicării între actorii și uh, implicați. Apoi, să mai pune întrebarea uh, măsurii în care uh, firmele europene respectă standardele europene atunci când acționează în țări terțe. Și sperăm că Comisia la gazul de șist, ca și, așa cum a făcut-o și la forarea uh, în largul mării, offshore drilling, va aplica același standarde. Am o temere legată de caracterul poluator al gazului. Se spune desigur că gazul poluează mai puțin decât cărbunele, de exemplu. Dar, până la urmă, nu avem date legate de emisiile de dioxid de carbon uh, ale acestui gaz de șist. Pentru că dacă vă uitați la nisipurile bituminoase și la exploatarea acestora, veți vedea că, până la urmă, energia investită Uh, uh, este încă și mai mare și deci acea amprentă este mai mare pentru exploatarea acestor șisturi bituminoase. Apoi, atunci când, uh, atunci când exploatezi acest gaz, îl extragi, dar există și mult care este, să zicem, care este rămâne undeva în atmosferă și atunci și asta poluează. Deci trebuie să știm foarte clar despre ce vorbim și despre ce cifre invocăm ca să știm cum stăm. În sfârșit, în ceea ce privește partea siguranței sau securității energetice, Cred că avem o problemă legată de timp aici când vorbim despre aceste rezerve de gaze de șist. Pentru că, într-adevăr, avem uh, ambiții foarte mari pentru o economie fără emisii până în 2050 și avem chiar și obiective pentru 2030. Și, pe de altă parte, la gazurile de șist, șisturile bituminoase, de-abia am început lucrul și reflexia. Uh, este într-o fază inițială, preliminară, încă nu avem producție pe scară largă și nu putem să știm pe ce scară, la ce scară și în ce perioadă de timp aceste, aceste resurse vor fi într-adevăr exploatate 2030 sau alt orizont de timp. Cred că toate aceste lucruri sunt probleme care merită să fie discutate. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bütikofer, pentru verzi. Thank you, Chair. I agree with the, um... Vă mulțumesc uh, și împărtășesc pe deplin interpretarea uh, așa cum apare ea din raport. Uh, trebuie să fim foarte realiști. Când vine vorba de aceste gazuri de șist. Și aici mă gândesc mai ales la acei oameni și cetățeni care nu au chef să li se impună drumuri și rute care uh, sunt, uh, vor fi construite odată cu această exploatare. Știm bine ce, ce se întâmplă cu, cu protestele cetățenești din Franța și din Bulgaria. Eu sunt surprins de ce spus, spui dumneata, domnule Calfin, uh, cum că susții raportul. Eu aș zice că ar trebui să fim încă și mai critic și sunt puțin uh, decepționat de propunerile conținute în acest raport. Iată, numai câteva elemente. În primul rând, proiectul de raport spune că cadrul legislativ pentru explorarea acestei resurse este adecvat. Acum, dacă mi-amintesc eu bine ce spune studiul pe care l-a comandat comisarul Oettinger, se spune acolo că cu cât se dezvoltă mai mult și se investește mai mult în aceste gazuri de șist și dacă această evoluție continuă, vom avea nevoie de un cadru nou, legislativ, cu totul și cu totul nou. Asta nu apare în raport. Nu e bine să umblăm numai cu jumătăți de adevăr. De asemenea, se spune că statele membre, dacă doresc așa, pot să meargă pe acest drum. Însă eu cred că trebuie să avem o abordare comună, europeană și cât mai curând posibil trebuie să ne dotăm cu un cadru legislativ adecvat. Apoi, al doilea rând, deci, ar trebui să investim sau să ne investim mai mult când vine vorba de produsele chimice care sunt folosite aici și să știm clar despre ce tehnologii vorbim aici. Unele chiar ne promite acel fracking fără folosirea de substanțe chimice. Care sunt elementele legate de sănătatea populației care sunt invocate aici? pentru că cetățenii pe bună dreptate invocă astfel de situații. Cred că dacă tehnologii apar care nu conțin sau nu propun aceste substanțe chimice, foarte bine trebuie să le explorăm și pe ele. Apoi, acest carburant se spune că este calea de tranziție uh, către un viitor mai verde, dar încă experții nu și-au dat un aviz definitiv în ceea ce privește amprenta ecologică a acestor gaze de șist. Trebuie făcut o analiză a întregului ciclu de viață a producției acestui tip de energie pentru a putea, într-adevăr, să spunem că este o energie verde și nu cred că lucrurile vor fi atât de roze pe cât uh, ni se descrie aici. Apoi, un alt aspect este următorul. Este clar că aici suntem cumva, sau dorim să imităm Statele Unite și uh, trebuie să vedem cum ne raportăm față de experiența americană. Acum, Agenția pentru Protecția Mediului din Europa spune că pentru fracking uh, există standarde deja, uh, deci pentru companiile care doresc să facă acest lucru și că 95% dintre uh, emisii ar trebui să fie captate. Asta este standardul. Eu cred că noi trebuie să ne inspirăm din aceste lucruri și să mergem încă și mai departe, pentru că aceste lucruri să poată să fie acceptabile pentru populația europeană. Ultimul raportor din umbră, domnul Simanski. Thank you. Guardare I'll try, but, Uh, but, but of course, um, after I, my thanks for, for the Mrs. Rapporteur for... Mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor pentru raportul său transparent și cooperarea cu raportorii din umbră, dar aș reacționa imediat la acest a spus domnul Butikofer, în primul rând, pentru că este clar că trebuie să profităm de experiența americană în materie și dacă este să o facem, uh, trebuie să nu uităm că un studiu numit Hordes arată că amprenta emisiilor pentru gazul de șist este încă și mai mare decât cea pentru cărbune. Și asta se referea la un substandard rusesc și o tehnologie rusească. Așa că soluția americană este una cât se poate de bună, mai ales în țările care sunt încă tributare cărbunului. cărbunului. Pe de altă parte, dacă ar fi să impunem industriei să facă fracking fără uh, produse chimice, nu știu dacă putem să facem acest lucru. Uh, nu știu dacă este eficient să se facă o astfel de impunere. În sfârșit, un exemplu din Bulgaria. În Bulgaria nu s-a construit niciun drum uh, legat de exploatarea acestui gaz de șist. Niciun fel de drum. Iată de ce Bulgaria da, și bulgarii sau Bulgaria nu a dorit aceste investiții, nu are nimic de a face cu construcția de drumuri și facilități pentru exploatarea gazului de șist. Sunt alte motive. Dar vreau să revin la o situație cât se poate de clară. Este o resursă. O avem. Asta este realitatea. Nu suntem o țară foarte bogată în resurse și trebuie să putem să exploatăm uh, dacă se poate. Bineînțeles că gazul de șist uh, trebuie să fie, să i se facă și lui o piață, o piață pentru consumatori, o piață pentru operatorii industri- industriali. Uh, a desăvârși piața internă pentru energie uh, în paralel cu a deschide o piață pentru aceste gazuri de șist, mi se pare un lucru excelent pentru că va duce la încă și mai multă concurență pe piețele noastre. Mulți sunt îngrijorați de volumul resurselor noastre de energie. Nu, ă, politicienii trebuie să decidă ă, cum arată piața energiei și să se joace cu cifre legate de resurse geologii trebuie să vină și să ne spună ce e fezabil, ce este e, posibil din punct de vedere economic. Și important este să nu e, sufocăm în fașă această, aceste afaceri, pentru că, până la urmă, este vorba de un remediu care poate se va dovedi salvator. Mulțumesc foarte mult, încă cinci intervenții pe lista mea, așa că cer colegilor să fie se reducă intervenția lor la numai două minute, pentru că e important apoi să vă spun și ce am discutat la coordonatori. Deci avem nevoie de un timp în plus pentru aceste comunicări ale președinției. Iată de ce v-aș ruga să vă uh, mențineți la două minute numai. Domnul Marcinkiewicz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Moją wypowiedź, na moją wypowiedź Mając na uwadze, że w przyszłości niekonwencjonalne źródła energii będą miały zdecydowanie... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește resursele neconvenționale de energie, acestea vor fi foarte importante în viitor și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să trateze toate resursele de energie în mod egal. Fac un apel Comisiei Europene avem nevoie de un program de susținere a cercetărilor geologice pentru a analiza rezervele de gazuri de șist din Europa. Într-o piață comună a energiei, un asemenea lucru s-ar putea dovedi foarte util. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și poate că aceste tehnologii pot să fie implementate fără un efect negativ asupra mediului. Lucru foarte important uh, și s-ar contribui la creșterea economiei europene. Uh, pentru domnul Butikofer, dacă limităm producția de energie bazată pe cărbune, trebuie să avem unități corespunzătoare pentru gaz. Același lucru și pentru cei care vorbesc despre surse ecologice de energie. O altă modalitate este apelarea la gazul natural. Aceasta este prim, singura posibilitate pe care o pot avea în vedere. Doamna Corarska Bobinska, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, îi mulțumesc foarte mult domnului Țavela pentru, doamnei Țavela pentru raportul său. Este un raport bun. Acum, în comisia noastră, vom pregăti amendamente legate de obiectul raportului, piața energetică și uh, siguranța energetică europeană, pentru că aspectele de mediu au, sunt discutate azi, vor fi discutate și mâine la Comisia Envi. Așadar, haideți să ne concentrăm, concentrăm pe problema principală, tema principală a raportului nostru. Intrăm în mai multe detalii. Unii dintre colegii noștri au menționat că 2030 este o dată nerealistă pentru utilizarea gazelor de șist ca sursă de energie. Mie nu mi se pare o țintă nerealistă în Polonia, de vreme ce plănuim începerea extracției în 2014. Chiar dacă se întârzie până în 2016-2017, operațiunile vor începe. Deci, termenul nu este nerealist. De asemenea, reacția socială. Domnul Butikofer a menționat protestele din anumite state. Domnule Butikofer, eu am uh, călătorit în zona Bobelska, unde există o concentrare foarte mare de gazuri de șist, însă uh, protestele împotriva biogazului și energiei eoliene sunt mult mai numeroase decât cele împotriva gazelor de șist. Ah, cetățenilor le este frică și nu cunosc multe despre noile surse de energie. Gazul de șist reprezintă doar o, una dintre resursele noi, chiar și energia ecologică este o nouă uh, sursă de energie pentru ei. Noi trebuie să subliniem ideea că energia verde este acceptată de comunitățile locale și gazul din șisturi nu. Este vorba de asigurarea cetățenilor că autoritățile asigură calitatea problemelor de mediu, a surselor de apă și acest lucru este foarte important la raportul doamnei Țavela și de aceea mi se pare foarte important. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Coșe. Mulțumesc. Aș dori să adaug și eu câteva remarci în ceea ce privește gazul care după cum apare în paragraful 9 al raportului, ar, fi, ar avea un impact mai mic asupra mediului decât cărbunele și petrolul. Poate este puțin contraintuitiv, însă dacă ne uităm la ansamblul gazului, nu doar extracția sa, ci transportul și manipularea gazelor naturale, există mult mai multe uh, riscuri de scurgeri decât în cazul petrolului și amprenta ecologică a gazului natural este cel puțin comparabilă, dacă nu mai mare, decât ace- acelorlalte energii fosile în special pentru gazul natural convențional, însă gazul de șist Uh, este și mai impactant. În al doilea rând, un studiu oficial american, USGS, uh, a remarcat că în statele centrale din Statele Unite, de la Dakota până în Texas, fracturarea duce la o intensificare a episoadelor seismice, a cutremurelor. Nu doar apa este o problemă sau produsele chimice din mediu, ci se uh, schimbă și uh, natura fenomenelor seismice atunci când se uh, folosește fracturarea hidraulică. Gazul este metan, nu este dioxid de carbon și efectul asupra mediului este de multe ori mai mare decât al dioxidului de carbon. Din punct de vedere industrial și economic, după cum știți, pentru gazurile, gazul de șist, curba de exploatare este foarte rapidă, urcă, după aceea platou și după aceea coboară. După 2-3 ani s-a extras deja 80% din gaz, deci trebuie să se foreze la 100 de metri, la 1 kilometru, la 500 de metri, 1 kilometru adâncime pentru a extrage ultimele picături. Și nu există nicio asigurare că pe termen lung, pentru că există această tehnologie doar de 5 ani în Statele Unite, nu există nicio dovadă că pe termen lung gazul de șist este un pariu profitabil. Vă mulțumesc, doamna Hibner. Chciałam podziękować koleżance Cavela za bardzo... Aș dori să-i mulțumesc doamnei Țavela pentru pregătirea foarte profesionistă a acestui subiect dificil. A avut o abordare foarte rațională, pe de o parte, a examinat industria și sectorul energetic, însă, pe de altă parte, a pus accentul pe protecția de mediu. A dovedit că Trebuie să monitorizăm întregul proces chiar în timp ce uh, forarea are loc deja. Și ne-a arătat că este justificat să ne temem, însă se poate face ceva și pentru reducerea temerilor din uh, societăți. Putem face ceva pentru a remedia Uh, deficiența de resurse și putem să ne gândim la felul în care Europa poate să își satisfacă necesitățile energetice. Ce se va întâmpla cu Franța? Franța va renunța la energia nucleară pentru că locuitorii altor uh, zone nucleare nu sunt satisfăcuți, consideră că deșeurile nucleare sunt o bombă cu ceas poate ar trebui să se renunțe definitiv la energia nucleară, însă nu sunt sigură. Poate fiecare stat ar trebui să raționalizeze tehnologiile sale așa cum consideră. Și noi am introdus câteva prevederi în legătură cu o economie cu emisii scăzute de carbon până în 2000 50, ceea ce înseamnă că trebuie, vrem să utilizăm mai puțin cărbunele. Așadar, haideți să ne dăm o șansă de a afla dacă este posibil să înlocuim cărbunele cu altceva sau va trebui să importăm toată energia noastră. Mulțumesc foarte mult, raportoare. Protecția mediului este importantă, dar este important să uh, căutăm și alternative. Mulțumesc, are cuvântul domnul Prodi. Președinte, uh, mi ricolego gli interventi uh, di prima. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mă alătur celor spuse de antevorbitoarea mea și vreau să se, cunoaște, să se cunoască că în, um, există riscul ca după o uh, perioadă inițială de forare la anumită înălțime să, se, să scadă foarte rapid cantitatea de gaze aduse la suprafață și ca să se impună să se uh, uh, continue fracturarea la adâncimi tot mai mari, ceea ce comportă riscuri mult prea importante pentru, pentru mediu cu consecințe potențial foarte grave pentru rezervele acvifere de la adâncime. Adică nu sunt împotriva uh, frackingului uh, de principiu, dar trebuie să uh, facem o analiză comparativă foarte severă cu alte metode de exploatare a gazelor naturale. Din rezidurile și deșeurile forestiere și agricole, de exemplu, Uh, uh, din uh, arderea pământurilor, solurilor contaminate, practic avem o resurse foarte importante de biogaz cu care am putea să acoperim până la o treime din nevoia noastră de gaze naturale. Asta se poate face peste tot, în toate statele membre și astfel se poate contribui foarte semnificativ la combaterea modificărilor climatice. E mult mai bine decât să inițiem uh, niște tehnologii și niște procedee care sunt extrem de problematice și controversate. În Statele Unite, aceste procedee au fost autorizate pentru că, eh, eh, pentru că densitatea populației este extrem de resudusă, dar noi trebuie să fim mult mai prudenți în această privință. Mulțumesc, spune președinta. Eh, rog Comisia să ia foarte pe scurt cuvântul pentru a ne prezenta poziția sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte succint uh, și știu că mai aveți un punct de pe ordinea de zi. Uh, de partea Comisiei salutăm acel uh, răspuns, raport, îmi cer scuze, și salutăm și interesul pe care îl manifestați față de gazele de șist. Această temă preocupă tot mai mult și serviciile specializate ale Comisiei. Raportul sublinează importanța uh, desăvârșirii pieței interne și uh, asta uh, trebuie să includă și punerea la dispoziția a gazelor naturale din surse neconvenționale pentru populație. Am notat în această dezbatere de azi că dezbaterea pe tema gazelor de șist este strâns legată de Uh, calendarul Comisiei Europene de decarbonizare a economiei până în 2050. Uh, dacă e să privim uh, cantitatea de gaze de șist potențial exploatabilă, Comisia a, desfășoară un studiu pe această temă și pe care sperăm să-l mai publicăm chiar înainte de vacanța de vară. S-a amintit uh, frecvent uh, uh, necesitatea, nevoia dialogului cu cetățenii, a dialogului social. Ne bucură acest lucru și știm că și Parlamentul a pus la dispoziție fonduri pentru astfel de activități. Să știți că și Comisia face același lucru. Iar ultima observație cu privire la performanțele gazelor de șist în materie de emisie de gaze cu efect de seră. În uh, Direcția Generală Climat uh, este pe cale de a finaliza un raport uh, pe această temă pe care sperăm să vi-l punem la dispoziție cât se poate de curând. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și doamna președinte. Îmi cer scuze că l-am trecut cu vederea pe colegul Helmer. Vă dau cuvântul un minut. Sunt Uh, extrem de uh, supărat că uh, Iată, nu vă supără faptul că China și India produc energie din cărbune ieftin, că în Statele Unite toată lumea produce gaz de șist și are energie ieftină Câte vreme noi, iată, scumpim prețul la gaze și ne concentrăm uh, doar uh, tangențial pe noile resurse regenerabile trebuie să facem industria noastră mai competitivă și trebuie să ne putem baza mai mult pe surse indigene, crescând uh, securitatea aprovizionării uh, uh, cu, surse, cu resurse energetice și asta nu cu, din vântul care suflă și când nu suflă. Uh, da? Eu cred că nu uh, trebuie să așteptăm momentul în care ni se sting becurile. Evident, trebuie să vedem care sunt implicațiile de securitate, trebuie să reasigurăm uh, uh opinia publică uh, că lucrurile vor fi în siguranță, pentru că, iată, lobby-ul verde uh, a făcut deja valuri în opinia publică. De exemplu, se afirmă că ar exista riscul unor cotremure Uh, de, de pe urma exploatării acestor gaze de șist. Ei bine, <laughs> nu, nu există nicio dovadă pentru așa ceva. Trebuie să susținem economia noastră, inclusiv prin exploatarea acestor surse energetice. O ultimă intervenție de 30 de secunde o să mai admit. Vă rog. Concluzii, doamna Țăvela, rapide, scurte și succinte. Am depășit timpul afectat uh, acestui raport. Υπάρχουν me. Υπάρχουν τεχνικές απαντήσεις. Το ένα είναι αυτό. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca răspuns la toate, ce, toate cele auzite, pot să spun doar că există soluții tehnice. Și apoi vă mai reamintesc încă un lucru. Trebuie să încurajăm statele care au rezerve de gaze de șist să uh, Uh, facă mai mult pentru a explora potențialul acestor uh, gaze neconvenționale. Trebuie să ținem cont și de rezervele care au fost exprimate, dar Europa trebuie să avanseze curajoasă, trebuie să exploreze propriile sale resurse uh, energetice și să nu uităm că Europa până la urmă este suficient de mare și suficient de matură pentru a apăra interesele și sănătatea populației sale. Nimeni nu dorește să dăuneze în vreun fel cetățeanului european. Toate informațiile pe care le-am primit ne sugerează că putem merge mai departe. Mulțumesc. Uh, termenul de punere a amendamentelor este 12 mai, la ora prânzului, și acum trec la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Vreau să cer scuze colegului de Franco și mergem uh, punctul, la punctul 23 programul, uh, realizarea programului pentru clima, politică și de mediu. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să merg repede. Cred că acest nou program LIFE ar merita totuși mai mult timp. Iată proiectul meu de aviz. Am propus 19 amendamente pe acest subiect care este foarte mult uh, axat pe mediu. E o adevărată provocare pentru că ne găsim la Comisia Industrie, știu bine. Avem și alte comisii, regii și buget, între altele care sunt uh, consultate pentru aviz. Salut propunerea comisiei care propune perenizarea unui nou instrument pentru mediu 2014-2020. Programul LIFE uh, a devenit foarte mult o parte a vieții cetățenilor din Europa Chiar dacă mai sunt lacune demne de uh, uh, rezolvat, din uh, 1992 încoace, Life și Nature au devenit într-adevăr uh, modele de, uh, pentru proiecte, o pepinieră de idei și a contribuit la consolidarea legislației noastre de mediu. Uh, programul, nou program al Comisiei uh, răspunde provocărilor actuale, punând accentul, între altele, pe uh, schimbările climatice. Cinci elemente. În primul rând, proiectul, ideea de proiecte integrat. Inovația principală a acestui program e vorba de programe de mediu și pentru combaterea schimbărilor climatice, într-o optică globală bazată pe sinergia fondurilor europene, dar și a fondurilor naționale și fonduri publice și private. E foarte bine că aceste resurse sunt puse în comun. E ceva lăudabil și astfel se pot pune, de exemplu, în aplicare planuri climat locale. Asta în teorie. Însă cum? Ce se va întâmpla în practică? Procedurile, calendarele, uh, Uh, etc., nu sunt identice și atunci uh, trebuie spus că complementaritatea nu apare într-adevăr în toate regulamentele fondurilor, așa că există riscul ca uh, să pierdem cumva din vedere obiectivele finale. Ce garanții poate să aducă Comisia în ceea ce privește uh, aria de aplicare geografică? Merită ca acest concept să fie clarificat de către Comisie aici în fața Parlamentului. Trebuie ca uh, Live să devină într-adevăr o întreprindere de mare amploare. Apoi, din punct de vedere strategic, protecția și restaurarea biodiversității trebuie să rămână axe fundamentale ale acestui program, însă ar fi bine ca să avem încă și mai multe priorități, de exemplu, de lupta împotriva zgomotului, sau tot ce înseamnă mediul înconjurător urban. Comisia, de asemenea, a, a, dedicat un capitol apei. Ar fi bine să se spună aici că ne ocupăm și de mediul marin. Apoi, eficiența energetică și valorificarea deșeurilor, deșeurilor ar merita și ele să fie abordate. Și aici ajung al treilea punct, eco-inovarea. Uh, Considerentul 12, acolo se spune că LIFE are vocația de a finanța proiecte eco-inovante și asta pentru a intra în sinergie cu Europa 2020. Asta ar însemna abordări experimentale, de exemplu testarea de noi tehnologii și noi procedee în domeniul climatic și de mediu. Asta ar încuraja firmele să se ia la întrecere și să propună soluții cât mai bune. Apoi, acoperirea geografică a programului LIFE. Mă bucur că la articolul 5 din proiectul de regulament se spune că putem să finanțăm și proiecte care au, care au loc în țările vecine Europei, de exemplu în zona mediterană, pentru că știm bine că provocările sunt comune în aceste regionale. Însă îmi pare rău că ă, țările ă, sau teritoriile de peste mări nu sunt cuprinse aici pentru că ele sunt importante din punctul de vedere al biodiversității, cel puțin. Ar fi bine ca prin LIFE aceste acțiuni să fie cumva consolidate, perenizate și să aibă un buget cât mai bun pentru ca să dăm asigurări celor care așteaptă un astfel de semnal din partea noastră. Apoi, tot ce înseamnă costurile eligibile. Trebuie să ne gândim la rambursarea TVA-ului. Și asta poate pentru toate programele eh, din cadrul financiar și nu numai pentru LIFE. Aș dori, dragi colegi, să-mi spuneți ce credeți. În ceea ce privește eligibilitatea costurilor și cele legate de stafful sau personalul permanent, eh, eu aici nu împărtășesc propunerea comisiei. Eu cred că aceste cheltuieli ar trebui să fie în continuare rambursate prin program pentru a nu pedepsi sau nu, a nu afecta ONG-urile și autoritățile locale care vor fi foarte implicate în punerea în practică a acestui program LIFE. Mulțumesc foarte mult, domnule Franco, pentru că ați înțeles că suntem presați de timp și, da, într-adevăr, acest program merita o discuție mai amplă, dar stați fără grijă, vom recupera timpul pierdut prin alte dezbateri și prin amendamente. Colega, colegul Colega Van Brent, pentru socialiști. Mulțumesc foarte mult, um, doamna președinte. În primul rând, mulțumesc raportorului. O să încerc să fiu la fel de succintă ca și dânsul și așa în stil telegrafic să spun ceva pentru ca toată lumea să poată să se exprime. Problema cu programul LIFE ține de bugetul său este clar că pot să, și eu să vin să cer mai mulți bani. De bună seamă că bugetul trebuie să fie suplimentat, însă trebuie să vedem acest buget într-un context mai larg Gândiți-vă la bugetele pentru agricultură, uh, zone rurale, bugetul uh, general, etc. Deci să plasăm acest buget în discuția generală privind bugetul și privind perspectivele financiare. Asta e una. Și în al doilea rând, s-a vorbit despre acele fonduri integrate. E foarte bine, programe integrate. Este clar că pe plan bugetar mai avem multe probleme legate de personal, de TVA. Deci, trebuie să clarificăm lucrurile și să facem o diferență, pe de o parte, asociații și ONG-uri și, pe de altă parte, autorități publice. Pentru că nu o să plătim pe funcționarii statului cu puținii bănuți care ne mai rămân. Deci, să facem așadar o diferență între personalul care activează în cadrul ONG-urilor și personalul care provine din rândul funcționarilor și autorităților. Apoi, sunt de acord cu cele spuse aici. Într-adevăr, Comisia trebuie să pună accentul pe inițiativele eco-inovante, inovatoare. În trecut, asta a dat roade și și pe viitor trebuie să se întâmple la fel. Vom avea nevoie de multă, multă inovare pe ce privește mediul și Life are rolul său de jucat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Van Brandt. Urmează doamna Fiona Hall. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Franco pentru raportul său și o să fiu foarte succintă. În primul rând, da, Life este un succes. Și ar fi bine ca el să fie mai bine promovat ca atare. Cred că ar trebui să fie mai bine prezent în mass media, să fie, să facă publicitate. Și bineînțeles că uh, în cadrul următoarei perspective financiare va trebui să, va trebui să ne asigurăm că programul LIFE primește banii cuveniți și că nu se va pierde printre alți pretendenți. În rând, nu sunt convinsă de aceste proiecte integrate, nu știu ce cred colegii, dar mă preocupă faptul uh, dacă nu cumva acestea, acestea nu înseamnă decât niște suprapuneri în această schemă și nu aduc mare lucru nou sau un plus. Și uh, poate că aceste proiecte integrate s-ar putea cumva să ne împiedice să îndeplinim obiectivele cu adevărat importante din, obiectiv, din programul LIFE. În sfârșit, sunt de acord că Teritoriile de peste, ță, de peste mări ar trebui să fie asociate în aceste inițiative, nu trebuie să fie lăsate deoparte. Și este clar că dacă ne gândim la insulele Caraibe avem anumite situație uh, pe când uh, sau anumite cooperări între insulele grecești și alte insule nu pot să intre aici și este păcat. Așa că aș sugera și eu, uh, ca și raportorul, ca aceste teritorii să fie incluse aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează domnul Coșe. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să felicit pe domnul raportor pentru această propunere și, și Comisia a făcut uh, un lucru bun cu această propunere de regulament, uh, pentru că a adăugat, între altele, capitolul uh, climatic, care nu exista înainte. Deci apreciez mai cu seamă și capitolul sau punctul 14, care pune în paralel pădurile și absorpția uh, dioxidului de carbon. Iată, o abordare sistemică care ne aduce multe lucruri bune. Colegul Franco a venit și el cu un raport cât se poate de bun. Vom vota pentru anumite amendamente ale sale, mai ales includerea celor țări și teritorii de peste mări, overside, pentru că, într-adevăr, acolo avem de-a face cu o floră și o faună uh, Um, deosebite care suferă din cauza schimbărilor climatice și este clar că la articolul 11 ar fi bine să adăugăm și o noțiune legată de coridoarele ecologice. Și eu, ca și dumneavoastră, domnule raportor, mă gândesc la eligibilitatea costurilor și mă gândesc că prevederile actuale penalizează reprezentanții societății civile, mai ales micile ONG-uri. În orice caz, ca și ceilalți colegi, uh, și dacă mă gândesc la buget, 0,3% din buget este cam nesemnificativ. Suntem în criză, bineînțeles, dar vrem mai mulți bani. Și apoi, în sfârșit, uh, deplâng absența chestiunii rarității materiilor prime. Uh, avem materii prime neregenerabile și ele sunt din ce în ce mai rare, din ce în ce mai puține și atunci uh, momentul în care aceste materii uh, prime dispar, trebuie să ne punem problema. De asemenea, mai avem acea economie cu emisii scăzute de, de, de carbon. Aici mă gândesc că este <laughs> doar un alt nume pentru economia bazată pe industria nucleară și atomică. Da, chiar așa și este. În orice caz, domnule Franco, sunt de acord cu ce ne spuneți, chiar dacă la considerentul 16 nu sunt de acord cu promovarea captării și stocării carbonului. Vă mulțumesc! Grazie, non ci sono altri shadow, ha chiesto la parola colega. Mulțumesc, domnul Helmer. Probabil consideră că am ceva împotriva sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl felicit și eu și pe raportor pentru aceste intervenții în legătură cu biodiversitatea. Pe to- toți le susținem, însă mă dezamăgește că majoritatea raportului și a bugetului pune accentul pe aceste obiecte pe, pe aceste obsesii la modă în legătură cu ecologia și vorbește despre uh, schimbarea climatică. Acum când mulți oameni de știință își uh, revizuiesc opinia în legătură cu aceste mituri ale schimbării climatice, vă amintesc de James Lovelock, care spunea că acum 5 ani că uh, schimbarea climatică va ucide omenirea, știți cumva că în săptămâna ace- aceasta a publicat o nouă carte în care spune că a greșit, a pus că problema a fost, a fost supraestimată, cu 20 de ani în urmă consideram că știam ce va face clima, însă acum ne dăm seama că uh, am greșit și ceea ce se întâmplă în Parlamentul acesta este la fel de greșit câteodată. Mulțumesc, mulțumesc și interpreților, spune doamna președinte. Mm, din partea comisiei și după aceea domnul Franco. Sunt din partea comisiei, reprezint Direcția Generală Mediu, Colega mea, Meta Queen, se ocupă cu partea de climă. Îi mulțumesc domnului Franco pentru proiectul său de raport și colegilor care au intervenit. Aș dori să subliniez câteva puncte și să reacționez în mod preliminar înainte de a-i da cuvântul doamnei Queen. Mă scuzați că vă întrerup, dar aveți dreptul să vorbiți doar un minut, foarte rapid. Domnul Franco a subliniat câteva puncte, uh, proiectele integrate, un program foarte modest uh, financiar, 0,3%, și Comisia a spus că utilizarea viitoare a acestui program LIFE din, în perspectivele financiare ar putea să permită Comisiei să implementeze mai bine legislația comunitară de mediu. În acest cadru, complementaritatea a fost subliniată în anumite sublini- instrumente din perspectiva financiară, inclusiv fondurile de coeziune, așa numitele programe strategice comune care vor fi uh, stabilite între statele membre și Comisie Acolo se face referire la pro- programul LIFE, dar și în alte programe, inclusiv PAC, există aspecte pe care um, unde Parlamentul vrea ca programul LIFE să fie reflectat. De asemenea, se consideră importantă acoperirea altor aspecte, cum ar fi zgomotul, și vă reamintesc că alocarea bugetară este modestă și nu se poate acoperi totul în această propunere fără, la, fără o creștere a bugetului. În acest cadru fac aceeași remarcă în ceea ce privește teritoriile uh, externe care nu, nu sunt specificate în programul LIFE, care are scopul de a uh, Uh, de a susține programele comunitare. Există alte decizii care s-ar putea aplica, așadar nu, are, nu, nu este nevoie să se facă referire la aceste teritorii externe în regulamentul actual. Fac referire acum la regulamentul financiar care este revizuit în, la fiecare trei ani, unde apar și aspecte legate de TVA de, și de uh, costurile cu personal. Îmi cer scuze, doamna Quinn, dar vă rog să eh, trimiteți raportorului și raportorilor din umbră observațiile în scris, dacă se poate, pentru că am avut foarte, mult, foarte puțin timp la dispoziție. Vă rog să trimiteți în scris eh, cele, cele răspunsul dumneavoastră. Domnule raportor, îmi pare foarte rău pentru reprezentanta comisiei Eh, vreau doar să mulțumesc colegilor mei și reprezentanților Comisiei pentru intervențiile lor pozitive. Proiectele integrate nu înlocuiesc proiectele deja existente. Avem aici o altă metodă de lucru care va necesita timp LIFE va trebui integrat în alte programe, import, lucru important, însă nu se poate spune că eu împărtășesc obsesiile ecologiste ale altora. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această concluzie foarte rapidă. Data limită pentru amendamente este 27 aprilie, ora 12. Vă mai informez rapid în legătură cu deciziile de la reuniunea coordonatorilor. Coordonatorii vor conveni colegii care vor participa la vizitele delegației Uh, lista va fi stabilită pe bază reprezentativă, uh, se va ține cont de colegii care au redactat uh, rapoarte. Avizul comisiei noastre în legătură cu a, raportul din proprie inițiativă în legătură cu fondurile coeziune și uh, politica de coeziune va fi redactată de grupul socialiștilor și democraților care au punctele disponibile. Din nou, președinta mulțumește interpreților pentru acest timp suplimentar. La revedere și se încheie ședința.